Okay, dear colleagues, we have a long session. This... Stimați colegi, avem uh, o ședință încărcată în această după-amiază, așa că vă propun să începem. Avem vizita ministrului danez pentru afaceri și creștere economică, domnul Olezon, dar înainte de a-i da cuvântul, dați-mi voie să Eh, mai fac câteva precizări în legătură cu ordinea de zi. Astăzi, înainte de masă, am hotărât o modificare. După ministrul Zon avem raportul Marinescu și după aceea raportul Tosenovski. Bun? Deci, acum voi trece <laughs> la daneză și pentru mine este o mare plăcere să Salut pe domnul ministru însărcinat cu afaceri și uh, creștere economice. Economia în clipa de față este un subiect foarte important. Creșterea economică este în centrul atenției noastre a tuturor și suntem foarte interesați să ne vorbiți despre președinția daneză în acest context. Mulțumesc! Mulțumesc pentru cuvintele de salut și îmi face plăcere să mă pot afla în comisia dumneavoastră. Sigur că este o diferență dacă vii la începutul prelorii președinției pentru a prezenta toate proiectele și după aceea vii mai târziu și trebuie să dai seamă în legătură cu ceea ce ai realizat. Dar eu cred că lucrurile s-au desfășurat bine am avut o colaborare foarte bună, constructivă cu comisia dumneavoastră și cu președinta dumneavoastră, doamna Sartori, și esențial este să funcționeze cooperarea și acest lucru s-a întâmplat, a fost o cooperare constructivă, am obținut rezultate foarte bune. Noi am preluat președinția într-un moment în care Uniunea Europeană se afla într-o criză serioasă și au avut loc discuții intense legate de acest subiect, discuții care continuă. Noi eh, am dorit să facem propuneri, să găsim posibilități pentru a soluționa criza, pentru a vedea care este criza, calea ieșirii din criză. Ne-am dorit uh, creștere economică și consolidare economică. Aceasta este calea pe care trebuia să ne înscriem și nu puteam să facem acest lucru decât împreună pentru a învinge criza. Și am încercat uh, în acest mod să ajungem la rezultate bune. Iar în ce privește creșterea, aș vrea să spun câteva cuvinte legate de sectorul telecomunicațiilor. Eh, accentul nostru a fost pentru agenda digitală, condițiile pentru IMM-uri și actul pieței unice. În ce privește una din priorități, agenda digitală și eh, regulamentul roaming 3 am dorit să cădem de acord într-o primă lectură cu Parlamentul și să avem o colaborare constructivă și cu Comisia și cu Comisia ITRE și acest lucru ne-a reușit. Doresc să mulțumesc în acest context doamnei Nipler pentru foarte bună colaborare pe care am avut-o. În felul acesta uh, putem acum să creăm acces consumatorilor europeni și întreprinderilor la telefonia mobilă, um, atât uh, prin uh, transferul de date, cât și uh, comunicarea vocală sau prin mesaje. Iar în ce privește SMS-urile și telefonia mobilă, costurile au putut să fie scăzute și în felul acesta creșterea um, uh, poate să se dezvolte pe plan transfrontalier. S-a stabilit o limită superioară pentru costuri și o serie de reguli care să îmbunătățească competitivitatea în acest domeniu. Deci, uh, telefonul mobil sau laptopul uh, pot să fie folosite și în state membre ale Uniunii Europene la prețuri care sunt aproape egale cu prețurile domestice. Parlamentul pe 22 mai, la plenara de la Strasburg, s-a ocupat din nou de uh, accesul la finanțare pentru IMM-uri. Aș dori să sprijin acest acces pentru că accesul la o finanțare uh, adecvată a IMM-urilor este esențial pentru creșterea economică și pentru inovare. Președinția daneză s-a străduit să creeze și o piață internă pentru capitalul tip venture și pe 30 mai uh, s-a stabilit și o orientare la nivelul uh, Consiliului în ce privește programul COSME și să se creeze condițiile cadru pentru uh, creșterea și dezvoltarea uh, economică în Europa promovată de IMM-uri. Europa trebuie să creeze un mediu propice pentru IMM-uri, este nevoie de condiții cadru fericite pentru ca ele să poată să se dezvolte. Eu contez pe colaborarea Parlamentului European în calitate de partener serios în ce privește continuarea acestor demersuri în favoarea IMM-urilor. Este important ca reglementările care sunt decise și implementate să fie rezonabile și să stimuleze creșterea economică. În februarie, președinția daneză uh, a elaborat o serie de recomandări ale Consiliului în ce privește reglementările inteligente în Uniunea Europeană pentru ca uh, să ne raportăm prin acțiunile noastre la necesitățile consumatorilor. Iar în ce privește agenda digitală, ea a constituit o prioritate a președinției daneze și am impresia că și aici, în comisia dumneavoastră, există un interes deosebit față de agenda digitală. Ne-am uh, ocupat și de uh, directivele uh, în domeniul telecomunicațiilor și de facilitatea Connecting Europe, mecanismul de conectare a Europei și Consiliul pentru Concurență a analizat situația de pe piața digitală. Accesul la internet ar trebui să se dubleze până în 2015 și de asemenea eh, urmează să existe o licitație în 2016 și eh, după aceea eh, conturile să poată fi expuse pe plan digital prin internet și de asemenea plățile să se poată efectua întotdeauna prin internet. Întreprinderile vor putea în felul acesta să imagineze noi servicii digitale. În ce privește această directivă, am încercat să creăm condițiile uh, cadru pentru utilizarea mai bună a datelor, să existe eficiență, transparență, uh, condiții uh, de legalitate, astfel încât condițiile de concurență să fie egale pentru toți am uh, organizat și o serie de ședințe cu grupurile de lucru și Există o serie de provocări cărora trebuie să le facem față. Am făcut tot ce este posibil pentru a progresa sub președinția daneză și pe 8 iunie raportul de progrese a fost adoptat în Consiliu. Comisia um, a făcut uh, o propunere privind uh, mecanismul Connecting Europe și aici uh, urmează de asemenea să facem față unor provocări infrastructurale pentru investițiile pe termen lung, astfel încât creșterea să fie durabilă în Europa. În legătură cu directiva pentru telecomunicații, mai există o serie întreagă de probleme care așteaptă rezolvare și este nevoie de dezbateri. Este bine că în Consiliu a putut să se adopte un raport de progrese pentru că el constituie o bază pentru activitatea viitoare. Au existat discuții constructive în grupul de lucru, mai ales în legătură cu modul în care statele membre pot să fie implicate, inclusiv în ce privește mecanismul Collecting Europe și um, fondurile structurale. Este o propunere complicată, dar importantă, care poate să ducă la o creștere mai susținută în Europa și am constatat că la nivelul Consiliului există sprijin pentru ca proiectele de bandă largă să poată fi promovate în întreaga Uniune Europeană. În încheiere, doresc să mulțumesc pentru buna colaborare, pentru angajamentul pe care l-am uh, găsit, mai ales în acest domeniu, și mai ales când este vorba despre roaming. Pentru că noi încercăm să orientăm Europa mai uh, bine spre creștere economică, acest lucru este esențial pentru a face primii pași în care să ieșim din criza economică. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție mm, în legătură cu eventualele întrebări. Mulțumesc, domnule ministru, și avem mm, aproximativ 18 minute la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. După cum spuneam, programul în această după-amiază este destul de încărcat, deci trebuie să încercăm să ne respectăm timpul prevăzut. Doamna Cavalio, prima intervenție. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc pentru activitatea pe care ați desfășurat-o în timpul președinției daneze, de la roaming până la multe alte subiecte importante pentru Europa. Doresc să vă adresez o întrebare legată de viitor. V-ați încheiat prezentarea spunând că trebuie să readucem creșterea economică înapoi în Europa una din uh, problemele din Europa, care este mai acută în anumite state membre, este legată de accesul la fonduri, mai ales uh, în cazul IMM-urilor. În Portugalia avem o problemă serioasă de acest tip. Chiar dacă există o facilitate privind partajarea riscului, avem instituții uh, care intermediază între Banca Europeană de Investiții și uh, băncile uh, portugheze, totuși uh, garanțiile BEI nu permit să injectăm lichidități în societățile comerciale și în IMM-uri. Aș vrea să vă aud uh, sfatul dumneavoastră cum trebuie să configurăm instrumentul uh, care în viitor să permită imm urilor un uh, acces la credite. Mulțumesc, domnule Carvalho. Din partea grupului S și de nimeni nu a dorit să intervine. Domnule Croațman, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor în legătură cu uh, dreptul de proprietate intelectuală și am încercat un dialog cu președinția daneză, dar, din păcate, nu am primit răspuns. Poate că la următoarea ședință plenară din iulie uh, uh, Uh, am uh, putea eventual să vedem totuși niște progrese din partea președinției daneze. Puteți să-mi spuneți în uh, legătură deci, cu respectarea dreptului de proprietate intelectuală dacă doriți să mai întreprindeți ceva, pentru că mai ales pentru IMM-uri este un dosar foarte important. Monsieur Sosa Wagner, s'il vous plaît. Domnul Sosa Wagner, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint. Aș avea o întrebare pentru domnul ministru. În explicațiile sale, care au fost foarte interesante și detaliate, a atras atenția asupra temeiului juridic al măsurilor care au fost discutate în cadrul președinției uh, daneze și care ar putea fi transformate în legislație. Și doream să vă întreb cum se procedează atunci când uh, se tratează această tematică în legătură cu neutralitatea din rețea. Spun acest lucru pentru că mă surprinde practica uh, constatată care pleacă de la faptul că domnul Van Rompuy, președintele Consiliului, se adresează uh, opiniei publice prin intermediul Twitter, care este însă o organizație americană. Deci nu folosește instrumentele pe care le are în uh, instituțiile europene și prin intermediul cărora uh, ar putea de asemenea să se adreseze cetățenilor. Această preferință pentru o organizație privată americană nu mai constituie o neutralitate în rețea. Care este opinia Consiliului în acest uh, sens? Doar ați avut uh, președinția Consiliului timp de șase luni acum. Mulțumesc! Acestea au fost persoanele înscrise pe lista mea, deci voi da direct cuvântul domnului ministru. Da, mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră și întrebările dumneavoastră. Președinția daneză și toate țările europene și-au stabilit ca prioritate găsirea unor soluții pentru o finanțare corespunzătoare a IMM-urilor. Este o mare provocare care este valabilă peste tot în Europa și care trebuie rezolvată la diferite nivele. de acest lucru depinde și uh, soluționarea crizei europene. Noi vedem că în domeniul nostru este important să facem uh, eforturile necesare pentru ca negocierile privitoare la capitalul de risc să avanseze. Tocmai în aceste zile și săptămâni uh, suntem în negocieri cu Parlamentul și acestea au loc într-o atmosferă foarte constructivă ceea ce este foarte salutar. Așadar, sper că la finele acestei luni vom putea avea un exemplu pozitiv. Ei bine. Apoi uh, a mai existat o întrebare cu privire la brevete, un punct important pe ordinea de zi a președinției daneze. Asta corelată și cu uh, creșterea economică. De aceea se impune găsirea unei bune soluții și în, în cazul brevetelor care pot uh, avea o contribuție decisivă pentru relansarea creșterii. Pentru că este vorba atât de solicitarea brevetelor, cât și despre posibilitatea uh, impunerii, a, aplicării acestor drepturi. Facem tot ce ne stă în putință pentru a găsi o soluție de compromis. Însă, uh, totuși sperăm că se mai poate găsi o soluție până la finele lunii iunie, până la Consiliul European. Este o temă care uh, este foarte importantă pentru noi și sperăm că își va găsi o rezolvare pozitivă. Apoi a mai existat o întrebare vis-a-vis -vis de neutralitatea în rețea. Noi uh, ne dorim uh, un internet deschis și accesibil, așa cum o dorește și Parlamentul. Sigur că trebuie respectate drepturile utilizatorilor și ne bucură inițiativele Parlamentului în acest sens. A fost dată recent uh, publicității un studiu cu privire la neutralitatea în rețea și s-a dovedit că există limitări în ceea ce privește accesul în rețea la diferite conținuturi. Studiul ajunge la concluzia că există anumite limitări în întreaga Europa și că, pe de altă parte, există și o serie de abonați care nu se confruntă cu niciun fel de limitări. Trebuie să se garanteze un, uh, o rețea deschisă, accesibilă pentru tuturor, pentru toată lumea și sperăm că acest lucru se va putea realiza. Mulțumesc, domnule ministru, mai avem timp uh, câteva minute și vrem să vedem dacă nu uh, ni se alătură cumva și domnul Marinescu ca următor raportor. Permiteți-mi între timp uh, să vă adresez uh, eu o întrebare. Toate discuțiile în jurul acta știu că nu dumneavoastră v-ați ocupat de acest dosar, dar este foarte important să ajungem la un acord internațional pentru protejarea brevetelor și așa mai departe. Știm că Parlamentul uh, probabil uh, nu va adopta acest acord uh, care ne-a fost uh, supus uh, analizei și că probabil va trebui să existe alt acord internațional în acest sens. Nu vă rog să intrați în toate detaliile, însă vroiam doar să știu dacă sub președinția daneză uh, s-au făcut demersuri, s-a discutat cu ministrii economiei pentru a gândi un eventual nou demers dacă textul pentru acta nu va putea fi adoptat uh, așa cum este în Parlament. Da, mulțumesc. Chiar mă gândeam că dacă voi aborda această tematică, domnul Benson va avea și el ceva de adăugat. Mulțumesc. Eu cred că Jens Rode și-ar dori o astfel de protecție și uh, dorește să fie purtătorul de cuvânt al grupului său politic uh, pentru această temă. Sigur că acest subiect nu va putea fi încheiat în cursul președinției daneze, dar și după finalizarea președinției, tot în competențele dumneavoastră va rămâne această temă, 2,5 miliarde prevăzute pentru finanțarea întreprinderilor, pentru accesul la piețe, pentru accesul la finanțare și așa mai departe. Iată, deci, o sumă foarte mică în comparație cu alte bugete care se adoptă. Acum, sigur, această sumă a fost repartizată între Orizont 2020 și COSME și noi Trebuie să ne descurcăm cu 2,5 uh, miliarde pentru IMM-uri, care de fapt uh, se spune des că sunt coloana vertebrală a economiei europene. Credeți că este suficientă această sumă? Mulțumesc! Vedeți uh, că activitatea și o bună colaborare între grupurile politice nu este imposibilă la noi în Parlament. Mulțumesc! Acta nu constituie o temă de care m-am ocupat eu, dar știu că Comisia va duce mai departe acest dosar uh, care, așa cum vă spuneam, însă nu intră în competențele mele, așadar nu vă pot spune mare lucru. În ceea ce privește COSME, sunt în sentimentul domnului Jens că uh, trebuie să plecăm de la premisa uh, stimulării creșterii în uh, Europa și în acest sens trebuie promovate IMM-urile, trebuie sporit accesul pe piața IMM-urilor uh, și <clears throat> sigur că toate aceste eforturi trebuie dublate și de o finanțare corespunzătoare. Acest lucru se încadrează și în negocierile pe marginea bugetului pentru 2014-2020. Uh, Mulțumesc! Văd că nu mai există alți vorbitori înscriși pe lista mea. Vă mulțumesc pentru uh, explicațiile dumneavoastră și vă mulțumesc pentru pre- prezența dumneavoastră astăzi aici. Uh, mulțumește și ministrul danez. Okay. Things changes quickly. Uh... Ei bine, lucrurile se schimbă rapid. Văd că domnul Marinescu încă nu a ajuns, așa cum vă anunțasem uh, Uh, urma să uh, inversăm uh, punctele de pe ordinea de zi, însă o vom face încă o dată, pentru că văd că domnul Tusanovski a sosit, așadar revenim la planificarea inițială care va parvenit în această dimineață. Domnule Tosenovski, aveți cuvântul. Vážení kolegové, Eh, eh, colegi, stimați colegi. Programul, tak si dovolim eh, uvést... Pentru că revenim la ordinea de zi inițială, am să îmi permit să vă prezint în amănunt raportul pe care l-ați primit și am să fac și câteva observații legate de acest raport care se referă la principalele orientări ale rețelelor transeuropene de telecomunicații <clears throat> care anulează, care abrogă decizia 1336 din 97. În primul rând, aș vrea să mulțumesc colegilor mei, raportori, ficti, raportori din umbră, pentru observații și comentarii și pentru ajutorul pe care mi l-au acordat. Tomdonașem. Așa cum se obișnuiește în uh, Comisia noastră, trebuie să mărturisesc că am fost, au fost de mare ajutor contribuțiile lor, iar raportul final reflectă toate ideile și propunerile pe care le-am primit din partea lor. În general, am putea spune că obiectivul este acela de a fixa linii de orientare principale pentru rețelele pentru interconectarea uh, rețelelor și pentru eliminarea obstacolelor de pe piața unică digitală. Obstacole care apar în calea investitorilor privați în cazul în care, uh, în situația în care există încă rețele de viteză mică și uh, prost conectate. Eu cred că o conexiune de mare viteză mm, nu este o problemă în zona marilor orașe, însă lucrurile se complică în zonele cu o densitate scăzută a populației. După cum știm cu toții, pentru că așa stau lucrurile în țările noastre. Uh, raportul uh, propune Comisiei măsuri care să aducă o plus valoare maximă. ne concentrăm de aceea pe introducerea rețelelor de uh, bandă largă în regiunile în care rentabilitatea investițiilor private nu este suficientă. Aici trebuie și uh, am vorbit despre asta cu uh, doamna comisar uh, Crăs, uh, acest lucru trebuie făcut astfel încât să nu se dezechilibreze uh, balanța uh, concurențială. Deci viteza și acoperirea internetului trebuie extinse și trebuie mărite pentru că traficul în Europa asigură un avantaj competitiv și asta datorită cererii de internet de mare viteză în, pe teritoriul uh, Europei. O a treia idee se referă la neutralitatea tehnologică. Nu am definit ce tehnologie ar, putea, ar trebui favorizată în acest sens, pentru că evoluțiile sunt foarte rapide în domeniul informatic și n-ar fi judicios să definim uh, din uh, înainte domeniul uh, tehnologic. O a patra prioritate o reprezintă subvențiile MISEF, care pot funcționa în sinergie cu programele comunitare pentru a elimina suprapunerile și pentru a scădea sarcina administrativă acest regulament ar putea duce la evitarea problemelor pe care le cunoaștem foarte bine în cadrul procedurilor administrative prea greoaie și complexe. O a cincea prioritate ar fi că ar fi în acest raport faptul că anumite intervenții propuse de comisie ar trebui să nu aducă atingere certitudinii juridice pe piață, odată cu suspendarea anumitor proiecte pe termen scurt. Trebuie să putem profita de acest mediu propice cât mai rapid cu putință. Și aș vrea să vă spun că termenul pentru depunerea amendamentelor este 4 iulie, iar mâine am organizat un atelier împreună cu uh, președinția comisiei noastre la care sunteți invitați. Vreau să mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră pentru colaborare, pentru că acest raport este unul foarte complex, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Tosenovski. Acum deschid uh, dezbaterea. Domnul castillo. Eu, thank you very much. Uh, uh gracias, presidente. Eu, el... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnul Höckmark este raportor uh, din umbră. Sunt sigură că va veni imediat. Eu vreau să iau cuvântul mai târziu, dar am să spun acum câteva cuvinte Vreau să îi mulțumesc domnului Tosanovski pentru ceea ce ne-a uh, propus. E vorba de un raport, un proiect de raport uh, destul de echilibrat. Însă cred că sunt, uh, mai sunt câteva aspecte foarte importante. În primul rând, uh, când o să ajungă și colegul meu aici, sunt sigură că va intra uh, în detalii, fiindcă ține mult la subiectul ăsta. E vorba de nevoia de a nu limita sfera de aplicare a acestei agende digitale. Normele prevăzute aici sunt norme de minimis și nu maximum a ceea ce ne-am propus să obținem cererea va crește și de aceea este bine să mergem cât mai departe cu dezvoltarea rețelelor de bandă largă. Trebuie să fim capabili să extindem rețeaua chiar și în zonele care sunt deja acoperite. ca să nu mai vorbim de zonele subdezvoltate din punctul de vedere al uh, conexiunilor la internet. Mm, tehnologia se dezvoltă foarte rapid, iar uh, telefonia mobilă va crește exponențial în următorii patru ani. Mai multe rapoarte au arătat acest lucru, de aceea este vital să avem uh, această țintă dublă de acoperire și a spune de intensitate a rețelei. Se mai vorbește despre sinergie, un cuvânt care apare foarte des în uh, discuțiile noastre despre telecomunicații și uh, se mai vorbește de asemenea despre rețele inteligente în telecomunicații. Aceste lucruri ar trebui să fie conectate substanțial de-a lungul timpului, astfel încât să avem nivele mari de sinergie între rețele. E greu de găsit uh, investiții pe timp de criză, de aceea este vital să nu avem dedublări, suprapuneri să ne asigurăm că cerințele telecomunicațiilor și ale rețelelor inteligente sunt satisfăcute și că se profită pe deplin de oportunitățile deschise, deschise de acestea. Amendamentul 6 uh, la articolul 5 din propunerea Comisiei trebuie să analizăm în continuare atribuțiile autorităților de supraveghere De aceea cred că ar fi bine ca Parlamentul să urmărească îndeaproape felul în care evoluează această propunere, astfel încât uh, să există un grad mare de transparență în legătură cu luarea deciziilor. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fac întâi câteva observații și am să vă împărtășesc unele idei în legătură cu raportul în general, apoi am uh, câteva întrebări pentru comisie și pentru raportor. Înainte de toate, mulțumesc domnului Tozenovski. Travail. Je crois que Uh, în calitate de raportor din uh, uh, umbră, pot să vă spun că acesta vine într-un moment foarte potrivit. Orientările și ideile din raport sunt privite cu mare interes. Aș vrea să spun de la bun început că suntem de acord cu repartiția cantitativă pe sectoare, păstrez însă un anumit nivel de vigilență în legătură cu aspectul calitativ și cred că ar trebui să fim foarte atenți la ceea ce aceste mecanisme de interconectare realizează din punct de vedere al uh, dezvoltării rețelelor uh, de telecomunicații. A crescut însă, a crescut, trebuie să recunoaștem, nivelul uh, serviciilor, nivelul cali calitativ, însă investițiile în infrastructură uh, sunt problematice în sensul că operatorii uh, susțin că se descurcă singuri și uh, în acest caz este clar că ei de obicei apelează în uh, mare măsură la autoritățile locale pentru a își uh, instala rețelele și de aceea consumatorii nu au ocazia să reacționeze uh, atât de uh, prompt pe cât ar trebui și uh, nici uh, instalarea rețelelor de fibră optică nu uh, merge în ritmul pe care ni l-am dori. Operatorii preferă să obțină profituri pe seama uh, rețelelor învechite în loc să investească în uh, fibră optică. În ceea ce privește regula primul venit, primul servit, mă întreb dacă aceasta ar permite o bună selecție a proiectelor. Poate ar trebui să avem o abordare mai analitică și mai potrivită în funcție de prioritățile strategiei agendei digitale pentru instituțiile comunitare și mai ales pentru Parlament, odată ce cadrul acesta va fi bine definit. În plus față de aceste observații prealabile, aș vrea să mă refer la legătura cu fondurile de coeziune. Raportorul nostru insistă asupra necesității evitării suprapunerilor de finanțare. Este uh, o remarcă justificată abordarea Comisiei este de a utiliza în primul rând fondurile de coeziune și abia după aceea um, fondurile CEF. În privința comitologiei, este clar că e nevoie de o abordare coordonată asupra actelor delegate și trebuie să se precizeze care este marja lăsată Comisiei. Dacă aceasta este redusă, trebuie să vedem cum și în ce termen, cât se poate de scurt. Evident, se pot uh, modifica uh, atribuțiile Comisiei. Există deja uh, zone foarte uh, rentabile, bineînțeles, însă există și cartiere în care uh, nu se fac investiții. Cum rezolvăm această problemă? Cum sensibilizăm uh, sectorul privat la această problemă? Dar fiind că există deja fonduri uh, structurale pentru aceste zone de defavorizate pentru uh, integrarea lor economică. Îmi cer scuze că nu pot să rămân la discuțiile dumneavoastră pentru că trebuie să particip la uh, întâlnirea grupului a cărui președinte sunt, dar aș vrea să pun o întrebare comisiei totuși. Pentru comitologie există deja uh, Comisia pentru Comunicații, COCOM. De ce a trebuit creată o nouă instanță? Cine vor fi reprezentanții naționali în această instanță și uh, cum vor fi ei aleși? Și uh, vreau să mai întreb dacă uh, această inițiativă se va reflecta și în alte domenii. care vor fi criteriile de selecție ale proiectelor, uh, pentru că există uh, și uh, criteriile de intervenție ale CEF va fi criteriul fiabilității sau al profitabilității evaluate de către investitorii privați. CEF-ul, adică trebuie să activeze în proiecte care să fie viabile din punct de vedere economic, dar dacă sunt judecate ca fiind insuficient de rentabile de către actorii de pe piața bursieră. Aici avem nevoie de mai multă claritate și de precizii de precizări care să răspundă întrebărilor tuturor actorilor implicați. Herr Kreuzmann. Mulțumesc, domnule Trautmann, domnule Kreuzmann. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și la prima noastră dezbatere, doresc să subliniez și aici că, în principiu, susțin uh, folosirea de fonduri europene pentru extinderea infrastructurii de bandă largă, acolo unde este nevoie de aceasta și unde se pot obține rezultate. Vorbesc uh, având o anumită experiență proprie în zona rurală, unde locuitorii de acolo nu profită de pe urma acestei infrastructuri, uh, chiar și în state avansate, ca la noi în Germania. Astfel, uh, aceste regiuni sunt uh, separate de creșterea economică din alte regiuni, dacă ne gândim la creșterea serviciilor de telecomunicații, și, în special, IMM-urile depind de extinderea infrastructurii de bandă largă. Am vorbit azi dimineața despre uh, extinderea achizițiilor publice electronice și acest lucru nu va funcționa decât dacă și în zona rurală există o infrastructură corespunzătoare de bandă largă. Totuși, sunt de părere că trebuie să se facă o distinție clară între zona, că nu trebuie să facă o distinție la nivelul orientărilor între uh, diferitele regiuni. Sigur că multe din regiunile țintă nu se vor afla la țară. Dar uh, nu vrem să duplicăm eforturile prin fondurile structurale. Important uh, este însă dacă piața se poate ocupa de această extindere a infrastructurii sau nu și uh, nu aș elimina nici zonele urbane complet din zona de aplicare. Pentru că sigur că în mare parte zonele urbane profită, dar mai există și orașe mai mici sau mijlocii care suferă de pe urmă scăderii populației și și acolo există dificultăți în extinderea rețelei de bandă largă. De aceea nu aș elimina complet uh, zonele urbane din sfera de aplicare. Sigur că se poate avea în vedere o mai bună coordonare cu fondurile structurale. În plus, vreau să spun ceva și uh, cu privire la taxele pentru accesul la rețea. Sigur că aceste uh, taxe trebuie să se formeze pe piața liberă, dar nu nu ar trebui să ne implicăm în stabilirea acestora, pentru că ele vin independent de programele europene. Atât din partea mea, pentru că consider că raportorul face uh, niște propuneri bune în majoritatea domeniilor. Eu cred că piața trebuie să decide ce soluție și în ceea ce privește neutralitatea rețelei se va impune. Apoi, ar trebui să ne concentrăm asupra zonelor rurale, uh, Uh, în special în ceea ce privește infrastructura. Aici uh, poate că ar trebui să lucrăm mai mult cu uh, susținere financiară și mai puțin cu instrumente financiare. Oricum, Consiliul probabil va opera niște reduceri la nivelul bugetar. Și poate că putem folosi efectul de pârghie a instrumentelor financiare. Aici ne încadrăm însă în domeniul de reglementare a facilității Connecting Europe și probabil că ar trebui să ne punem de acord și cu colegii care răspund uh, de această temă. Aș dori să-i mulțumesc raportorului și mă bucur uh, că vom avea ocazia să colaborăm și în continuare. Doamna Anestotar. Tak, ordförande făr ordet. Ehm, även jag Mulțumesc, domnule președinte. Și eu îi mulțumesc raportorului pentru foarte bună activitate desfășurată și mă bucur că mâine vom avea un atelier care va fi cu siguranță util pentru continuarea activității noastre legătură cu acest dosar. Este foarte eh, bine când se realizează sinergii între diversele proiecte în domeniul energiei, raportorul încă de la bun început s-a implicat și în această activitate. Spre deosebire de câțiva alți colegi, eu încă nu sunt uh, convins în ce privește neutralitatea tehnologiei. Investițiile în uh, tehnologia fără fir um, sunt preluate de către economie chiar în zonele marginale, în acele regiuni care sunt mai puțin dezvoltate economice. Au existat investiții substanțiale în acest tip de tehnologie. Eu cred că mijloacele publice ar trebui să le folosim în principal pentru utilizarea fibrei de sticlă. Este tehnologia care um, este poate cea mai importantă în acest context. S-au realizat progresele cele mai însemnate. Sigur că e nevoie de cabluri adecvate, dar uh, putem și alte proiecte de investiții să uh, le combinăm, de pildă în domeniul uh, construcției de autostrăzi și străzi. Inclusiv în ce privește costurile, ar fi o soluție binevenită. Iar după aceea cred că trebuie să ne gândim și la marile aglomerări urbane, mai ales când este vorba despre investiții în structura telecomunicațiilor, pentru că în unele mari orașe se pot atinge repede obiectivele agendei digitale. Dar în ce privește ultima parte a infrastructurii, așa numit last mile, care uh, trebuie să se finanțeze din bugete, acolo sunt probleme și cred că trebuie să mai găsim soluții. Am și o întrebare pe care doresc să adresez raportorului. Cred că proiectul este foarte bun, dar este vorba despre uh, un acces deschis la rețele, open access. Uh, de multe ori aici se face o legătură cu rezultatele cercetării, inclusiv când am vorbit despre programul Orizont 2020. Am vorbit când e vorba despre tehnologia rețelelor, se vorbește mai degrabă despre roaming, când e vorba despre uh, infrastructura care trebuie să se împartă între uh, diversi utilizatori și uh, aș prefera să se folosească. Deci m-a mirat că raportorul uh, nu a folosit acest concept. A fost o întâmplare sau nu? Domnul Höckmark. Mulțumesc foarte mult. Nu este o conspirație suedeză. Trebuie să spun că sunt de acord cu uh, majoritatea afirmațiilor făcute. Doresc să mulțumesc raportorului pentru că constituie o bază solidă pentru activitatea noastră. Și aș vrea să îmi cer scuze că am venit abia acum, pentru că știam că s-a schimbat puțin ordinea de zi. Dar eu sunt de acord cu majoritatea subiectelor aduse în discuțiile de domnul Toznovski, eh, De fapt, eh, finanțarea publică nu trebuie să descurajeze investițiile din sfera privată. Trebuie să vedem care este și structura diferită între uh, fibre de sticlă și uh, tehnologia wireless. Pentru că eu cred că dacă nu există șanse de investiții din alte parte, atunci ar trebui să recurgem la banii publici. Pentru că adesea există piedici în ce privește investițiile. În zonele dens populate există întârzieri, iar în alte țări se poate constata un progres chiar în zonele rurale. Deci, diferența este foarte diferită, trebuie să vedem și cum funcționează structura pieței în fiecare stat. Și în ce privește uh, fondurile uh, publice uh, care să fie utilizate pentru infrastructură, trebuie să ținem seama și de condițiile de competitivitate. Nu putem spune de pe acum care este formula câștigătoare, dar eu cred dacă privim la dezvoltarea rețelei de bandă largă prin internet, cum au pornit lucrurile 95-96, evoluția care a avut loc um, a fost urmărită de. Um, a, a luat prin surprindere cetățenii, guvernele și societățile comerciale este un element inerent naturii acestei tehnologii. Și aș spune că nu cred că putem să ne concentrăm doar pe uh, cerere când discutăm de internetul de bandă largă. Pentru că uh, eu cred că viteza evoluțiilor tehnologice va fi mult mai mare și ca atare și cererea uh, se va adapta. Eu cred că viitorul uh, este al celor care pot să uh, urgenteze viteza. Trebuie să ne gândim care este evoluția traficului de date, inclusiv prin uh, telefonia mobilă. Până în 2017 se pare că se vorbește de o creștere de 10 ori. Conectările mobile, smartphone-urile vor fi în mâna a 5 miliarde de oameni în 2017. Aceasta cel puțin este prognoza. Toate aceste evoluții trebuie să se bazeze pe internetul de bandă largă, care să fie o ofertă stabilă. Deci, noi uh, trebuie să stimulăm internetul de bandă largă, că e vorba de wireless sau de fibră optică. Dar trebuie să ne gândim și la dimensiunea verticală. Cred că ar trebui să susținem de asemenea investițiile internetului de bandă uh, largă ultra rapidă pentru că s-ar putea ca lucrurile peste 5 ani să evolueze spectaculos în acest domeniu. Iar în ce privește agenda digitală, suntem într-un fel uh, captivați de aceste obiective 100 de megabiți pentru 50% din gospodării și 30 de megabiți pentru 100% din gospodării. Deci sunt niște obiective ambițioase pentru zilele noastre. Dar eu cred că aș uh, dori să extind această discuție cu raportorul. Poate fi și un obiectiv realist pentru 2015, pentru că altfel o să ajungem pe locul 3, pe locul 4, poate. Nu trebuie să ne limităm la a fi mediocri. Noi dorim să fim ambițioși în acest domeniu. Să nu ne mai gândim în megabits, ci în gigabits. Pentru că există alții în Corea de Sud, de pildă, care își doresc 100 uh, de gigabits pentru 50% din gospodării. Deci, și în zonele rurale deja se discută de gigabits în orașele universitare, în capitalele europene. Eu nu vreau să numesc acum cifre pentru a provoca pe raportare. De ce ă, nu ne gândim la 3 megabits, la 5 megabits? Dar să ne gândim care este viteza evoluțiilor deja în zilele noastre. Domnule președinte, dumneavoastră Deja îmi uh, indicați că am vorbit mult prea mult, deci mă opresc aici. Mulțumesc, doamna Hăcmar. Doamna Nibler. Mulțumesc, uh, Gună. A fost o intervenție interesantă și pot să sprijin spusele tale. Și cred și eu că ar trebui să vorbim de gigabits și nu de 30 de megabits sau 100 de megabits pentru că ar trebui să fim ceva mai curajoși, mai vizionari. Argumentul lui Hetmac l-aș continua. Însă, înainte de asta, vreau să mulțumesc raportorului nostru care a prezentat un raport foarte bun și multe din cele uh, afirmate în acest raport pot să le susțin. Îmi cer scuze că și eu am uh, venit mai târziu pentru că am însoțit o delegație astăzi în Parlamentul European, dar uh, eu cred că uh, am o impresie pozitivă legată de conținutul acestui raport. Am două întrebări și aș dori să și insistăm asupra unui subiect M-ar interesa dumneavoastră, domnule Tosinovski, aveți poate o imagine de ansamblu sau poate comisia. În ce țară europeană au fost utilizate mijloace structurale pentru a cofinanța extinderea rețelei internetului de mare viteză? Aș vrea să știu dacă din acest punct de vedere există uh, un model, o experiență uh, pentru a realiza acest deziderat. Pentru că, evident, există în statele membre multe alte priorități, inclusiv în țara din care provin eu, dar în ce privește internetul de bandă largă, cred că uh, nu dispun toate statele de fondurile necesare iar în legătură cu amendamentul 29, în care este vorba despre măsura în care în marile orașe care deja sunt dotate cu internet de bandă largă ar mai fi necesare și conectări prin uh, fibra optică, uh, pentru că eu nu știu, aici a fost o propunere pe care dumneavoastră până la urmă ați eliminat-o și nu pot să-mi explic de ce. Mie mi se părea inițial că este o idee rezonabilă din partea Comisiei și aș vrea să știu de ce am renunțat la ea. Și încă o chestiune. La mine, în Bavaria, când uh, mă mișc prin zonă, uh, mi se spune că reglementările bazate pe uh, asistență financiară uh, din bani publici uh, creează probleme pentru că puține comune nu au acces, uh, inclusiv nu pot participa la licitațiile publice. Aici există mai degrabă tendința unei neutralități vis-a-vis de tehnologie Mulți ar recurge la fibra optică, dar li se spune că este o tehnologie care nu poate fi inclusă într-o licitație, pentru că altfel nu-ți păstrezi neutralitatea față de soluțiile tehnologice. Deci cred că ar merita să discutăm și despre aceste probleme. Mie mai mulți oameni mi-au spus că și acest aspect constituie o problemă în ce privește organizarea licitațiilor. Este o cerință care la noi trebuie să fie respectată neutralitatea față de tehnologii. Deci, um, comunele nu pot, deși și-ar dori o extindere a rețelelor cu fibră optică, să recurgă la ea. Și uh, eu cred că din acest punct de vedere, iarăși trebuie să ne gândim cum ne formulăm amendamentele. Mulțumesc, doamna Nibler, și mulțumesc tuturor pentru faptul că ați fost atât de disciplinați și v-ați respectat timpul de intervenție. Este un exemplu pe care comisia trebuie să-l urmeze și dau cuvântul comisiei. I will try to comply. Voi încerca să mă conformez. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Tosanovski pentru raportul său excelent. Am dorit și noi să răspundem la câteva chestiuni majore care au fost ridicate în discuție de dânsul și de alți vorbitori astăzi. Sigur, este de la sine înțeles că Comisia nu intenționează să uh, vină cu o replică la ceea ce încearcă să facă sectorul privat. <clears throat> Această facilitare de conectare a Europei uh, vizează includerea investițiilor private și nu uh, alungarea acestora și să sperăm că din documentele explicative va rezulta foarte clar acest lucru. Vreau însă să vă dau un exemplu. Noi avem în vedere două instrumente. Prin definiție, intervenția comunitară prin intermediul granturilor va trebui să sufere o, să fie supus unei revizuiri care uh, are în vedere competitivitatea. Acestea nu sunt considerate ajutoare de stat, însă le vom revizui ca și cum ar fi pentru a ne asigura că nu se ajunge la nicio alungare a unor potențiali investitori uh, privați de la fața locului. Atunci când este vorba de instrumentele financiare, atunci când în vedere partenerii pe care, uh, la care ne putem gândi aici, se vor găsi în uh, documentele aferente acestor instrumente formulări precise cu care dorim să ne asigurăm că uh, este interzisă alungarea acestor potențiali investitori uh, privați prin astfel de intervenții. Pentru a sublinea acest mesaj, Regulamentul financiar negociat în momentul de față în domeniul instrumentelor financiare spune foarte clar că evaluarea de impact înainte de crearea oricărui instrument financiar trebuie să abordeze această chestiune în mod explicit. Apoi, în ceea ce privere, privește neutralitatea tehnologică, am uh, ascultat păreri uh, divergente uh, Opinia comisarului meu pe această temă este foarte clară. Nu revine comisiei opțiunea de a determina care să fie tehnologia utilizată. Dar uh, aveți dreptate când uh, spuneți că nu se poate vorbi de neutralitate tehnologică până la implementarea finală. În momentul de față, un investitor privat sau o entitate care ia o decizie de investițională va face și o alegere în ceea ce privește tehnologia. Și noi trebuie să respectăm dreptul acestor oameni de a face această alegere. Așadar, ă, nu asta era intenția noastră în ceea ce atunci când vorbeam de neutralitate. Și primarul care explică cetățenilor săi sau uh, un manager care explică acționarilor săi uh, va trebui să susțină uh, argumentația cu privire la de ce a ales o anumită tehnologie sau nu. Sigur că ne dorim și noi sinergii și cu celelalte două sectoare, dar și cu cadrul cu privire la fondurile de coeziune. Suntem perfect de acord că nu ar trebui să existe o dublare, ci o complementaritate, începând cu partea cea mai simplă. Există o sinergie naturală cu sectorul transporturilor și cu sectorul energetic și asistăm deja la apariția unor proiecte care demonstrează astfel de sinergii. Am văzut că s-au uh, plasat cabluri de-a lungul autostrăzilor, de asemenea și uh, provider de utilități implicați în extinderea uh, internetului de bandă largă. Vom încuraja astfel de uh, sinergii și regulamentul CER va uh, răsplăti astfel de eforturi. Atunci când este vorba de cadrul pentru coeziune, a existat o întrebare dacă s-a făcut deja o alocare. Răspunsul este da. În cadrul financiar multianual actual este vorba de 3,2 miliarde pentru ca să se depășească decalajul tehnologic. și se trece la investiții uh, în tehnologie de ultima oră, ceea ce reprezintă o, un pas încurajator pentru noi. Însă această facilitate de conectare a Europei uh, prevede și instrumentele financiare care pot fi folosite în mod complementar cu fondurile de coeziune. The state aid guidelines, a question... Orientările cu privire la uh, ajutoarele de stat sunt uh, în revizuire în momentul de față, așa ținem cont de faptul că lumea se modifică și că trebuie și noi să ne schimbăm regulile. Din păcate nu pot face comentarii mai de la detaliate în această privință pentru că mai există lucrări în derulare la nivelul comisiei aici. Apoi a existat o întrebare concretă Președintele intervine cu rugămintea de a fi mai succintă vorbitoare. Aceste cerințe sunt diferite pentru granturi și instrumente financiare. Instrumentele financiare au scopul de a atrage mai multe investiții private într-un anume sector. Acest lucru este foarte important. Acolo viața reală se întâlnește cu intervenția guvernamentală și intervenția guvernamentală trebuie să corespundă nevoilor investițiilor reale. Așadar, dacă vrem să inter- extindem intervențiile sectorului privat în afara uh, zonelor tipice care generează profit, trebuie să permitem un anume profit de aceea, propunerea noastră este să menținem anumită flexibilitate în ceea ce privește utilizarea acestor instrumente financiare la nivel foarte înalt. Atunci când este vorba de granturi, le vom analiza cu siguranță din perspectiva plus valorii europene. Ele vor trebui să fie fiabile în viitor și să constituie rețele cu acces deschis. Acestea sunt cerințele zilei de astăzi. Sigur că acestea vor fi susținute de o serie de alte măsuri pe care Comisia le discută în momentul de față. Doamna Trautman a formulat o întrebare specifică, îmi cer scuze, spune uh, președintele, mai avem doar 5 minute pentru un raportor pentru a răspunde la toate întrebările. V-am acordat deja 8 și va trebui să vă întrerup acum. Am să-i dau cuvântul lui domnului Tosenovski. Am să încer scuze interpreților dacă vorbesc prea repede, dar trebuie să încerc să răspund tuturor. În primul rând pentru colegul Hegmark. Am constatat adesea că procesul de evoluție tehnologică va fi în continuare mai rapid decât am putea noi să ținem pasul cu condiții de uh, respectat. Am uh, spus și în raportul meu că acestea sunt uh, condiții de minimis și că întotdeauna cu tehnologia va putea să ne uh, ducă și mai departe nu putem ști niciodată care vor fi tehnologiile care uh, vor deveni depășite. Chiar și cablurile care sunt în ziua de astăzi uh, tehnologie de vârf pot suferi îmbunătățiri uh, substanțiale în ceea ce privește lărgimea benzii, de exemplu, și acest uh, lucru poate depăși uh, capacitățile pe care le cunoaștem, capacitățile de transport de date pe care le cunoaștem în ziua de astăzi. <clears throat> mă îndoiesc însă Adică mă tem că dacă impunem o deschidere, să spunem, 100 de giga uh, biți, uh, nu vom face decât să impunem tehnologii foarte scumpe care ne vor limita marja de manevră. Sunt de acord să fim deschiși pe verticală în uh, condițiile în care uh, tehnologiile avansează. Iar dacă cineva vrea să investească, vrea să facă ceva în acest domeniu, trebuie sprijinit. Cooperarea, interconectarea subvențiilor de diverse tipuri trebuie să existe. Ne va ne vor trebui rețele de foarte mare putere, iar în ceea ce privește rețelele inteligente, cred că propunerea Comisiei este foarte transparentă. Trebuie să nu uităm că lansăm acum un instrument uh, cu totul nou și trebuie să vedem cum va funcționa acest uh, instrument, înainte de a veni cu noi uh, dispoziții. Domnul Trautmann, eu nu încerc să limitez uh, sfera de acțiune la zonele dens populate, ci doresc ca toată lumea să aibă acces la internet. Am uh, discutat cu doamna comisar pentru competitivitate și uh, am ajuns la concluzia că mari jucători de pe piață nu trebuie să perturbe mediul concurențial. Sigur că ei își doresc profit, este normal. Însă trebuie în aceeași măsură să fie încurajați să investească în regiunile rurale doamna reprezentanta Comisiei nu a reușit să-și termine intervenția, însă cred și eu că autoritățile regionale sunt cele care ar trebui să se implice, să evalueze proiectele și să-și asume um, să-și asume uh, promovarea acestor uh, proiecte uh, pentru rețele de bandă largă. În ceea ce privește fibra optică, ar trebui ca, ori, ca cerințele să fie enumerate în cererile de ofertă în cazul achizițiilor publice am putea enumera diverse tehnologii favorizate, dar am încălcat în acest fel neutralitatea tehnologică pe care ne-o propunem. Accesul liber, acel open access și acoperirea sunt uh, de la sine înțelese. Orice operator trebuie să permită oricui accesul în rețea. Iar în ceea ce privește banda largă, poate că lucrurile sunt mai complicate decât în, cadrul, în cazul altor sisteme de transmisie în care transferul se face pe alte căi. Sunt de asemenea în favoarea promovării rețelelor celor mai rapide ca și informatician, pentru că predau acest subiect la universitate, cred că progresele vor fi mai rapide decât credem noi și acest, acest lucru va genera exigențe foarte mari în ceea ce privește vitezele de transfer. Totul va fi decis prin competiție deschisă și pot apărea uh, tehnologii de tip nou, iar ceea ce punem noi astăzi pe hârtie poate deveni foarte rapid uh, caduc. Îmi cunosc foarte bine țara, cunosc destul de bine Uniunea Europeană, cunosc uh, foarte bine și uh, Slovacia și uh, am văzut uh, puse în aplicare câteva proiecte. Avem la dispoziție fonduri europene de mai multe tipuri. Rețelele informatice se dezvoltă într-un ritm mult mai uh, rapid decât uh, a fost prevăzut. Institutele de cercetare vin mereu cu rezultate noi, universitățile sunt primele care profită de aceste progrese. Nu știu, domnule președinte, dacă am răspuns tuturor uh, întrebările uh, care s-au uh, pus aici în sală, dar sper că m-am încadrat în cele 5 minute alocate. Mr. is chairing a workshop tomorrow. Mulțumesc, doream să vă aduc aminte că domnul Tosanovski va prezida și un atelier mâine după amiază, începând cu orele 14, unde puteți continua cu discutarea acestor detalii. Termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 4 iulie, orele 12. Putem așadar trece la următorul uh, dosar, Sistemul European de Navigație prin Satelit și voi da cuvântul domnului Marinescu. Uh, propunerile mele uh, s-au îndreptat în principal către trei direcții, către guvernanța programului, celor două programe Galileo și EGNOS, către aplicații și către uh, buget. Guvernanță, cred că uh, suntem de acord cu toții că trebuie să existe o uh, partajare foarte clară a atribuțiilor actorilor implicați în aceste, în aceste proiecte, adică Comisie, GSA și ESA și în acest sens au îndreptat propunerile mele. Am considerat că GSA trebuie să fie actorul principal uh, de coordonare a acestui proiect. Bineînțeles, Comisia rămâne cea care, care uh, finanțează și care urmărește derularea proiectului, iar uh, ESA se ocupă de construirea sateliților și de lansare. Bineînțeles, între cei trei trebuie să existe o colaborare foarte strânsă, în special în ceea ce privește schimbul de informații de la GSA către ESA uh, ce se întâmplă cu întreținerea și cu funcționarea uh, sistemului, pentru că uh, aceste informații sunt foarte importante pentru modernizarea sistemului în viitor și pentru construirea noilor sateliți. Referitor la aplicații, cred că acest sistem trebuie neapărat să fie utilizat. Astfel vom avea un sistem foarte bun foarte, cu o tehnologie foarte înaltă, dar fără a fi utilizat nu își va atinge scopul. De aceea trebuie să promovăm uh, dezvoltarea de, de aplicații prin orice mijloace. Uh, aici cred că GSA are o uh, sarcină foarte importantă și eu am și propus ca periodic să facă propuneri pentru legislație în acest domeniu, astfel încât industria orizontală să uh, fie tentată să uh, cerceteze și să producă uh, aplicații. Um, de asemenea, cred că GSA trebuie să aibă un rol în, în certificare, în certificarea produselor, astfel încât să, să fim siguri că aplicațiile sunt foarte bune pentru consumatori și să aibă un rol și în uh, ceea ce privește proiectele care se derulează în cadrul uh, Horizon 2020. Uh, Buget, după cum știți, propunerea Comisiei nu cuprinde decât anvelopa, o singură cifră. Eu cred că trebuie împărțită pe capitole această cifră pentru a asigura atât o eficiență mai mare, cât și un control mai, uh, mai uh, uh, eficient al, al cheltuirii banilor. Am propus patru capitole, partea de, de spațiu, partea de, de teren, managementul și programul EGNOS. Cred că în acest fel va, va, Parlamentul va, va putea urmări mult mai bine cum se cheltuie banii și, după cum știți, uh, uh, riscurile sunt incluse uh, în toate categoriile de risc, sunt incluse în, în aceste capitole și deci va putea fi, se vor putea utiliza sume care nu, nu sunt folosite pe parcursul desfășurării programului. Și aceste sume, după părerea mea, trebuie îndreptate către aplicații, pentru că prin aplicații Uh, atingem 100% uh, scopul acestui proiect. Mulțumesc! Thank you. Ms. Ticau. Mulțumesc, doamna Țicău. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului Marinescu pentru prezentarea raportului domniei sale. Am câteva întrebări, câteva observații. Uh, cred că este extrem de importantă etapa de operare a celor două sisteme. Și de aceea cred că este important uh, să discutăm de operare nu doar în perspectiva 2014-2020, ci și uh, după 2020. Astăzi, în cadrul Comisiei, există un număr suficient de persoane care se ocupă de dezvoltarea i operarea în curând a acestor sisteme dar este important uh, să se stabilească modul în care uh, alte agenii europene pot fi însărcinate cu etapa operaională a acestor uh, sisteme deci trebuie să ne gândim la sustenabilitatea pe termen lung a acestor sisteme. de asemenea se menionează în regulament faptul că creditele bugetare europene alocate programării ă, două mii paisprezece două mii douăzeci se acordă pentru a finana activităi legate de operarea sistemului construit în cadrul ă, sistemelor galileo i egnos. Ă, revenim din nou la partea de operare în regulament se vorbete de nite acorduri de delegare multianuale din partea comisiei către alte agenii europene i Uh, vom solicita ca aceste acorduri uh, de delegare să fie prezentate și Parlamentului, întrucât uh, conțin elemente extrem de importante, elemente legate nu doar de alocarea bugetară, dar și de modul în care vor fi executate contractele de penalitățile care se aplică în, cadrul, în cazul neexecutării corespunzătoare a unor contracte deci sunt uh, elemente pe care comisia ar trebui să le prezinte nu doar comitetului uh, ci i parlamentului uh, european. de asemenea la articolul șapte punctul trei vom solicita ca um, i parlamentul să fie informat anual cu privire la alocarea fondurilor comunitare pentru desfăurarea i operarea sistemelor galileo i egnos Uh, o altă observație pe care o am, uh, la articolele 13 și 14 se vorbește de securitatea programelor și de mecanismele de coordonare între diferite entități participante. La articolul 14 punctul 1 se începe, deci primul punct uh, spune pur și simplu sistemele și operarea lor sunt sigure. Este o afirmație Uh, un pic uh, prea generală. În punctele următoare se specifică ce măsuri de securitate ar trebui să ia statele membre, ageniile însărcinate cu anumite operațiuni uh, și Comisia pentru a asigura acreditarea în materie de securitate și efectuarea anumitor audituri ale sistemului, de exemplu în cazul ageniei EGNOS European. De aceea cred că această formulare brutală ca o axiomă sistemele i operarea lor sunt sigure este puin uh, exagerată. Uh, repet în ceea ce privete acordurile de delegare vom solicita ca ele să fie prezentate i parlamentului uh, european. am o întrebare pentru comisie vizavi de articolul douăzeci și trei unu i anume acolo se permite autorităilor contractante să utilizeze contracte cu costuri suplimentare Uh, lucru care permite alocarea unui stimulent bazat pe atingerea obiectivelor legate de rezultate. cred că ar trebui undeva impus o limită maximă astfel încât costurile să nu depăească foarte mult estimările iniiale. tim foarte bine că nu toată lumea a susinut aceste programe tocmai datorită faptului că s au depăit foarte mult bugetele în anii precedeni. Uh, închei spunând două elemente în ceea ce privete aplicaiile este esenial să se investească în um, cercetarea i dezvoltarea în domeniul aplicaiilor gnss cu scopul de a stimula dezvoltarea de aplicaii bazate pe egnos i pe galileo de exemplu în cadrul uh, raportului privind tahografele digitale unde sunt raportor i i pe care îl vom vota în luna iulie la strasbourg am solicitat ca noua generaie de tahografe digitale să utilizeze sistemul gnss dar serviciul gratuit uh, pentru utilizatori. iată deci o aplicaie utilă pentru domeniul uh, transporturilor. Uh, i ultimul element pe care a dori să l menionez este obligaia necesitatea de a asigura uh, acoperirea întregului teritoriu al Uniunii Europene cu uh, sistemele Galileo și EGNOS. Știm foarte bine, din planificarea existentă, sunt câteva probleme în partea de nord-est a Europei și în partea de sud-est a Europei. Uh, cred că aceste două sisteme trebuie să aibă o acoperire de 100% a întregului teritoriu al Uniunii Europene și aceasta trebuie să fie o cerință expresă a Parlamentului. Vă mulțumesc! Domnule you. Mulțumesc foarte mult. În numele colegului meu vreau să fac câteva observații. Colega Fiona salută acest raport Programele Galileo și EGNOS ar trebui să devină cât mai repede posibil pe deplin operaționale. Această reglementare este necesară pentru a stabili regulile de guvernanță uh, din 2030 uh, uh, încolo, pentru că acest sistem va trebui să sporească loc, numărul locurilor de muncă în Europa și creșterea economică. Uh, Comisia Europeană, uh, Agenția GNSS și Agenția Spațială Europeană trebuie să rezolve problemele de management și de utilizare a costurilor. Regulamentul uh, stabilește cadrul uh, inclusiv acordurile de delegare. Este nevoie de claritate în aceste reglementări revizuindu-se rolul și responsabilitățile din acest punct de vedere. Și eu cred că uh, raportorul a încercat să clarifice rolul celor trei entități. Pentru a permite modificări semnificative, cred că ar fi util să se cadă de acord asupra aranjamentelor revizuite pe plan guvernamental, astfel încât ele să poată fi implementate cât mai repede posibil. De aceea Fiona este de părere că um, actele delegate ar trebui să fie adoptate cât mai repede posibil pentru a veni în întâmpinarea tuturor părților interesate și începând cu 2015 ambele programe ar trebui să devină pe deplin um, operabile iar um, de fapt și actorii industriali sunt pe deplin interesați uh, să beneficieze de aceste programe bugetul și cifrele bugetare pentru Galileo și EGNOS începând cu 2020 eh, trebuie să fie eh, discutate când se eh, discută și cadrul financiar multianual. Oricum, este important să se sublinieze faptul că atât Comisia cât și agenția GNSS aplică un management robust, valorificând cele mai bune practici în acest domeniu. Raportorul propune să extindă la 2,9 uh, miliarde de euro uh, cifra prevăzută în buget. Poate că este prea uh, devreme să stabilim um, niște cifre precise, dar oricum este o activitate care urmează să maximizeze profitul social. Uh, Ehm, eu cred însă că nu trebuie să acordăm o prea mare flexibilitate comisiei. Ehm, este limpede că ehm, fiecare etapă trebuie să fie finanțată corespunzător și comisia trebuie să comunice modul în care sunt administrați bunii într o manieră transparentă și consiliului și parlamentului iar în ce privește prevederile legate de achizițiile publice trebuie să se creeze garanții că există acces de plin la licitații pentru că noi trebuie să ne eh, creăm garanții că nu se compromite calitatea sistemului. Eh, este important să acordăm atenție din acest punct de vedere echipamentului care trebuie să fie de cea mai bună calitate. Este important cum se popularizează acest program și cum sunt alocați banii. Fiona va înainta amendamente uh, care uh, să îmbunătățească propunerea Comisiei. Președintele intervine și îl roagă pe vorbitor să citească ceva mai lent. Bun. Bun. Uh, aproape că am încheiat și vorbitorul îmi spune, îmi cer scuze interpreților, dar am ajuns la final. Este nevoie de amendamente pentru a crește um, inclusiv calitatea uh, guvernanței. Îmi cer scuze pentru ritmul prea alerg și mulțumesc foarte mult, am încheiat. Mr. Tosanovski. Domnul Tosanovski. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să apreciez în mod deosebit activitatea desfășurată de raportorul nostru pentru că, în sfârșit, avem pe masă uh, o sinteză a ceea ce este necesar în acest domeniu. Este important uh, pentru că discutăm de finanțarea diverselor capitole și asta o facem de foarte multă vreme. Și ne punem mereu întrebarea care este modalitatea cea mai bună de finanțare. Cred că propunerile făcute de raportor sunt cele mai binevenite. În calitate de raportor din umbră, aș vrea să spun că trebuie să uh, respectăm termenele stabilite pentru uh, uh ca aceste sisteme să devină operabile și în felul acesta să ajungem la rezultatele pozitive pe care acest program de anvergură le poate crea. Sunt de acord cu obiectivele definite pentru programul Galileo. Sunt de acord cu colegii care au vorbit, pentru că trebuie să existe o acoperire completă uh, a tuturor statelor membre cu uh, această ofertă. Și uh, raportorul a reușit inclusiv să definească aplicațiile și uh, sumele necesare pentru punerea în practică um, a sistemului. Apreciez această activitate, cred că uh, este o proiecție foarte utilă sigur că va trebui la un moment dat să definim foarte precis mijloacele financiare pentru că um, nu trebuie să revenim la problemele pe care le-am discutat și în trecut. Oricum, mulțumesc raportorului foarte mult pentru activitatea pe care a desfășurat-o și uh, în felul acesta ajutăm Comisia să uh, dispună de un program cât mai clar posibil pentru viitor. Ja, vielen Dank. Vielleicht aus dem Mulțumesc. Aș dori cu mai multă experiență parlamentară să uh, comunic poate colegilor cu mai puțină experiență, experiență că atunci când uh, doriți să dați citire unei astfel de declarații, poate n-ar fi rost să o puneți și la dispoziția interpreților ca, care vă vor fi recunoscători pentru acest lucru. Acum, în ceea ce privește Repartizarea competențelor din acest uh, raport uh, mi se pare uh, bine departajată această delimitare. În ceea ce privește bugetul, sperăm uh, și noi că negocierile se vor finaliza uh, curând și că vom ști dacă vom beneficia de un buget corespunzător și pentru uh, Galileo. Nu știu dacă amendamentele începând cu amendamentul 39 sunt utile, dacă se face din nou trimitere la flexibilitate. Eh, sigur că va trebui să avem o reacție flexibilă în anumite aspecte, dar nu știu eh, cum se va putea proceda dacă se alocă dinainte bugetul. Apoi, în ceea ce privește acoperirea, EGNOS pur și simplu nu este în măsură să ofere această acoperire și apoi mai există și criterii uh, de siguranță în ceea ce privește amplasarea uh, stațiilor la sol, dar uh, prin intermediul Galileo semnalul va fi disponibil și în ceea ce privește mijlocele din programul Orizont 2020, aici trebuie să ne asigurăm că vor exista, va exista finanțare pentru servere și împreună cu uh, Comisia și cu agenția va trebui să facem și anumită publicitate acestor uh, aplicații pentru că uh, de exemplu, în cazul uh, aeroporturilor, dacă s-ar fi utilizat astfel de aplicații de dirijare a aterizării, s-ar fi putut evita o, foarte multe uh, accidente. Însă trebuie să facem anumită publicitate a acestui sistem pentru ca oamenii să înțeleagă de ce cheltuim atâția bani pentru aceste sisteme. Mulțumesc, domnule Glante. Au existat o serie de întrebări. Dau acum cuvântul Comisiei pentru a ne oferi un răspuns. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă tot ați spus că avem destul uh, timp, uh, eu n-am să abuzez. Vreau să fiu concisă și clară. În calitatea mea de reprezentant al Comisiei, vreau să-i mulțumesc domnului Marinescu pentru proiectul său de aviz. Credem că este o lucrare foarte detaliată și aprofundată și o primim cu mare bucurie. Dânsul pune accentul pe un punct foarte important pentru program, și anume guvernanță, finanțarea, aplicațiile, serviciile, proprietatea intelectuală, piață, achiziție publice și ar trebui să spun că Comisia este foarte mulțumită de majoritatea amendamentelor propuse de uh, domnul raportor. Există însă și puncte rămase în suspensie, care trebuie clarificate și revizuite în legătură cu ordinea programatică, instituțională și juridică. Pentru a răspunde întrebărilor ridicate de membrii comisiei noastre, dați-mi voie să încep prin a începe cu primul obiectiv al programului Galileo, și anume acela de a deveni Uh, un actor important în ceea ce privește navigația pe plan global. E adevărat că nu există părți ale Uniunii Europene care să nu fie acoperite. Astăzi s-a pus accentul pe uh, acoperirea întregii suprafețe a Uniunii Europene, de la nord la sud și de la est la vest banii sunt deja rezervați, e vorba de vreo 7 miliarde de euro, odată propunerea adoptată și uh, adoptată de toate instituțiile și de toate agențiile implicate, lucrurile vor deveni realitate. În al doilea rând, bugetul. E adevărat că eu nu am mandatul de a intra în detaliile sumelor alocate, e vorba de o sumă care se discută în paralel în cadrul financiar multianual, dar pot să vă spun că încercăm la comisie să reconciliem transparența cu eficiența. Parlamentul ca ordonator de credite cere transparență totală pentru a putea controla sistemul, iar Comisia este gata să vă furnizeze toate elementele necesare. Trebuie să fim însă foarte atenți să nu afectăm eficiența, o repartizare printr-un act legislativ a tuturor fondurilor ar face uh, rolul Comisiei foarte dificil în cadrul punerii în execuție a bugetului, pentru că am pierde din flexibilitate fără să câștigăm în transparență, în condițiile în care regulamentul prevede deja piste care vor permite, vă vor permite să cunoașteți toate sumele odată negociate și agreate cu Agenția Spațială Europeană și GSA. Este doar o problemă de timp și această informație vă va parveni din timp pentru ca dumneavoastră să fiți în măsură să controlați uh, alocațiile în uh, executarea actualului buget și după aceea. În al treilea rând, aplicațiile. Domnul Marinescu a spus pe bună dreptate că acest sistem, odată pus în uh, practică, trebuie să aibă clienți și să fie utilizat. Uh, Comisia subscrie la această poziție. Lucrăm uh, întâi de toate în cadrul acestui program pentru a pune în aplicare, infra, pentru a um, înființa infrastructura și pentru a pune în practică aplicațiile. Ceea ce trebuie să ne distingă de alții este sursa, sunt sursele de finanțare. Trebuie în acest uh, regulament să uh, furnizăm suma calculată prevăzută de 7 miliarde de euro, suma, care, suma cărei cheltuire va fi controlată ex post. Iar după aceea, în sfera de aplicare a programului nostru comunitar și în cadrul uh, programului Orizont 2020 vom reveni în fața Parlamentului pentru a cere eventual reducerea uh, sumei acesteia de 7 miliarde și realocarea sumelor prin intermediul GNS. Există un capitol referitor la achizițiile publice în regulament care are ca obiectiv principal promovarea uh, IMM-urilor, participarea lor la obținerea de contracte pentru o, ca acestea să obțină informații și să le utilizeze în uh, proiectarea unor uh, noi uh, inovații. Pentru doamna Ticău, Ticău, e adevărat că Comisia lucrează uh, pe, în contextul unei certitudini juridice și uh, va apela la actele delegate atunci când consideră necesar. Totuși, tradiția ne aduce în fața unei vechi dileme. Atunci când discută în cadrul Consiliului, statele membre cer eliminarea tuturor actelor delegate, când venim la Parlamentul European, ni se cer acte delegate suplimentare. Suntem conștienți de nevoile Parlamentului European de a fi informat în legătură cu conținutul textelor, uh, precum uh, conținutul actelor delegate. Dar trebuie să fim foarte atenți dacă utilizăm cele mai bune mijloace juridice. Putem ajunge la aceleași rezultate Um, informând în la fel de bine Parlamentul European prin intermediul altor acte juridice. Pentru că utilizarea actelor delegate ar putea duce acest regulament la invalidare uh, în fața Curții Europene de Justiție. O situație pe care nici Comisia, nici dumneavoastră nu ne-o dorim. Un alt punct uh, al domnului Țicău articolul 23.1 din regulament. 23.1 din regulament. Știți foarte bine că dacă folosim fonduri europene, trebuie să aplicăm regulamentul financiar și nu putem să ne îndepărtăm de la acest regulament. facem această cerere de ofertă pentru 3,4 miliarde de euro, ținând cont de o interpretare foarte strictă în regulamentul financiar. Acesta nu ne acordă flexibilitate și aici este vorba de un proiect foarte mare. Pe baza experienței dobândite până acum în alte state membre care gestionează proiecte de mari dimensiuni, am prevăzut un pachet de instrumente cu dispoziții care să permită GSA sau Comisiei sau Agenției Spațiale Europene să promoveze beneficiile programului. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, am să dau un mic exemplu. Cum se lansează un apel de oferte? Pot să cer unei da, industrii să-mi uh, da un preț ferm, fix. Dar mai există și alte faze, de exemplu stadiul de cercetare în care se studiază sistemul și în care uh, nu se poate ajunge la o înțelegere cu ofertantul. Dacă uh, se insistă pentru un preț ferm, fix, acesta va fi probabil obținut însă va fi atât de umflat, dacă doriți, pentru că uh, ofertantul va încerca să-și acopere toate riscurile posibile. Trebuie să vedem deci în ce fază ne aflăm și de la caz la caz să începem cu un, o evaluare a prețurilor reale iar într-o etapă ulterioară, când e vorba de costuri mai mici, să cerem prețuri fixe, costuri fixe. Și cu aceasta, domnule președinte, închei, aș vrea să vă mulțumesc și dacă îmi permiteți, obiectivul comisiei este de a pune în aplicare acest regulament cât mai curând, pentru ca înainte de 2014, așa cum uh, a cerut și doamna Fiona Hall, să putem uh, să mm, punem în aplicare aceste două programe începând cu 1 ianuarie 2014. Mulțumesc pentru uh, propuneri, comentarii și uh, aprecieri. Cred că sistemul propus de guvernanță asigură operarea și după 2020 uh, și cred că uh, asigură și sau dă siguranță industriei că acest sistem va funcționa și după 2020. Vreau să vă uh, spun că în pachetul de spațiu propus de comisie există și componenta prima componentă de uh, uh, înlocuire a sateliților care, în sfârșit, au un, uh, un regim de viață și care trebuie modernizați. Deci este clar că deja raportul, propunerea de regulament a Comisiei arată că acest sistem va funcționa după 2020. Referitor la acoperirea teritoriului, de către EGNOS am cerut e adevărat, as soon as possible, acoperirea atât a uh, Uniunii Europene, a statelor membre actuale, cât și a statelor candidate și chiar a statelor care fac parte din uh, uh, politica de vecinătate. Buget. De ce, de ce am propus această distribuire? Pentru că atâta timp cât Comisia a propus o cifră, nu contează cât, 7,9 miliarde, Uh, înseamnă că a calculat toate costurile. Uh, se spune în, uh, în, în propunerea Comisiei că s-au acoperit și riscurile. Deci, după părerea mea, trebuie să avem o distribuție foarte clară cu costurile propuse de comisie, o distribuție foarte clară pe activități, astfel încât să putem să asigurăm și eficiența pentru că e, uh, cred eu că este mult mai sigur ca cei care sunt implicați în activitatea din sectorul uh, respectiv să aibă o țintă decât să uh, nu aibă niciun fel de, de plafon și în același timp și urmărirea costurilor. În același timp, este adevărat ce spunea reprezentanta Comisiei, trebuie asigurată și flexibilitatea, pentru că există situații în care Comisia trebuie să are nevoie și trebuie să poată, uh, într-un timp foarte scurt, să relocheze fonduri de pe o direcție pe alta. Și este asigurată prin propunerea mea și această situație. În rest, aștept uh, amendamentele și sunt convins că vom putea să avem o colaborare foarte bună cu colegii mei și să avem un raport uh, foarte bun care să fie gata până în 2014 dacă vom avea un MFF pentru că asta este prima condiție. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Marinescu. Mulțumesc foarte mult, domnule Marinescu. Ne respectăm calendarul, deci ne bucurăm. Permiteți-mi să informez uh, Comisia în general că atunci când este vorba de acte delegate, nu uh, este vorba de doar de informare a Parlamentului, pentru că avem un drept de veto. Termenul de depunere al amendamentelor este pe 21 iunie, ora prânzului, ora 12. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi este finalizarea pieței unice digitale și dau cuvântul domnului Patrice. Internet a revoluționat-o la vida cotidiană de cittadini europei. Internetul a revoluționat viața cotidiană a cetățenilor. A fi online, practic, este ceva de la sine înțeles în uh, vremurile noastre. Acum, Cine dorește să cumpere servicii și bunuri, să efectueze plăți, să țină legătura cu uh, cunoscuții, o face altfel decât acum 10 ani. Dezvoltarea acestui sector uh, este important și are efecte pozitive și asupra domeniilor uh, sociale, în special în acele zone poate mai defavorizate și acolo am putea uh, folosi mai bine și fondurile de coeziune. Criza exponențială a arătat că trebuie să apelăm și la alte mijloace Dacă ne dorim o piață unică digitală care să folosească întregul potențial care nu s-a atins până în momentul de față în comerțul electronic, atunci integrarea între țări trebuie urgentată și trebuie să punem în aplicare uh, complet uh, aplic această strategie pentru următorii 50 de ani. De aceea am demarat strategia de a accelera economia digitală, de a o promova pentru a depăși dificultățile care țin de fragmentarea diferitelor prevederi legislative din diferitele domenii. După un studiu al Eurostat, costurile neimplementării pieței unice digitale de astăzi până în 2020 se cifrează la 550 de miliarde de euro, circa 4% din uh, PIB-ul european. Asta înseamnă că există pericolul ca Europa deci acest pericol nu trebuie să uh, nu trebuie să ne confruntăm cu acest risc practic. Eu îmi propun să elimin obstacole care stau în calea finalizării acestei piețe unice digitale și îmi doresc un context mai prielnic pentru întregul internet și în ceea ce privește siguranța contactelor, ne dorim punerea în aplicare a valorilor fundamentale, astfel încât să sporim încrederea cetățenilor în servicii online și asta prin intermediul unui mecanism de plată european uh, și sau uh, prin intermediul uh, telefonului mobil. Această consolidare a pieței electronice poate avea efecte palpabile pentru consumatori în sensul unor reduceri de prețuri, poate duce la o mai bună calitate a produselor și a serviciilor. Apoi, întreprinderile vor crește, vor avea mai multe posibilități, mai mult acces la piețe și asta datorită unei utilizări mai intense a serviciilor uh, online. Pe lângă dezvoltarea serviciilor online vor exista și beneficii pentru lucrători, pentru că se vor crea noi locuri de muncă. Și pentru a atinge aceste obiective este necesar ca serviciile de internet să fie oferite pe scară largă și în conformitate cu regulile uh, concurențiale, în conformitate cu agenda digitală pentru Europa. În plus, va fi necesar să câștigăm încrederea consumatorilor, încrederea că nu este vorba de falsuri și, de asemenea, este nevoie de mai multe informații din partea vânzătorilor pentru a permite comparații uh, atunci când există produse similare, de asemenea trebuie să există mai multă transparență și uh, condiții de livrare mai bune. Statele membre trebuie să efectueze investițiile necesare în uh, tehnologia uh, de internet, în bandă largă, uh, pentru a permite dezvoltarea acestor uh, tranzacții electronice. În acest sens, așteptăm uh, sugestiile uh, comisiei noastre și, uh, și comisia IMCO se va implica în acest sens pentru a face pași inovatori pentru sporirea comerțului electronic, cer serviciilor electronice pentru a consolida astfel piața unică europeană. Doamna Țicău. Uh, mulțumesc, uh, președinte. Uh, vreau să mulțumesc domnului Patriciello pentru raportul domniei sale și sunt convinsă că împreună cu ceilalți raportori din umbră vom reuși să, și cu domnia sa, vom reuși să avem un text cât mai bun. În comunicarea sa, Comisia identifică cinci bariere importante uh, Uh, pentru realizarea pieței unice digitale, o ofertă încă insuficientă de servicii online, legală și transfrontalier, o lipsă de informare a operatorilor de servicii online și de protecție a utilizatorilor de internet, sisteme de plată și de livrare inadecvate, abuzuri prea numeroase și litigii dificil de soluționat, o implementare încă insuficientă a rețelor de comunicații de mare viteză și a soluțiilor tehnologice avansate. De asemenea, Comisia identifică și cinci priorități care să elimine, să încerce să elimine aceste bariere. În ceea ce privește dezvoltarea ofertei legale și transfrontaliere de produse și servicii online, uh, consider că este extrem de important pachetul Open Data, care este în discuție atât în Parlament cât și în uh, Consiliu. De asemenea, este important ca statele membre să investească în uh, sistemele de guvernare electronică și să investească în sistemele de facturare electronică, întrucât știm bine că atât diferențierea de TVA între factura electronică și factura uh, pe hârtie era o barieră care va fi eliminată începând cu 2013, însă vreau să subliniez de asemenea importanța directivei privind semnătura electronică și uh, Uh, revizuirea acesteia. Comisia a adoptat uh, de curând, la începutul lunii iunie, uh, propuneri legislative vizând revizuirea directivei privind semnătura electronică. Ținta este să fie eliminate barierele transfrontaliere din calea comerțului electronic și să fie asigurată recunoașterea mutuală a semnăturilor electronice. Cred că această directivă revizuită privind semnătura electronică cât și pachetul Open Data sunt uh, esențiale pentru realizarea pieței unice digitale. Uh, de asemenea, salut uh, faptul că în cadrul mecanismului de conectare a Europei există o sumă importantă alocată dezvoltării de servicii paneuropene, servicii electronice, Uh, cred că acestea sunt uh, extrem de importante și, deși foarte multe dintre ele sunt uh, dezvoltate și adresate practic sectorului public, ele cu siguranță vor contribui și la dezvoltarea pieței unice de servicii digitale. Vreau să subliniez câteva elemente pentru a crește încrederea consumatorilor este esențială protecția, asigurarea protecției datelor cu caracter personal și aici avem în dezbatere pachetul privind uh, <clears throat> protecția datelor cu caracter uh, personal, uh, dar de asemenea consider că este important să solicităm statelor membre și Comisiei să se asigure că vor fi eliminate din procesul de vânzare online discriminările nejustificate care există astăzi și care de multe ori se bazează pe naționalitate sau pe rezidența uh, cumpărătorului. Uh, de asemenea, uh, cred că este important să solicităm statelor membre și Comisiei să întărească cadrul legislativ care protejează consumatorii care utilizează comerțul electronic și să dezvolte un cadru care să promoveze certificarea site-urilor web uh, de comerț electronic ale instituțiilor financiare și ale instituțiilor publice din punctul de vedere al securității, astfel încât consumatorii să aibă încredere atunci când utilizează aceste site-uri. Um, am și câteva întrebări pentru Comisie. În um, comunicarea prezentată, Uh, comisia uh, ne spune că în anul 2012 uh, va publica, va realiza și publica un studiu de evaluare aprofundată a transpunerii și a punerii în aplicare a directivei. Aș dori să întreb Comisia când va fi gata acest studiu și când Parlamentul va putea intra în posesia sa. Și de asemenea, Comisia, vreau să salut faptul că în 2012 Comisia intenționează să revizuiască, să realizeze o revizuire a directivei privind drepturile de autor în societatea informațională. Acest lucru a fost cerut de foarte multe ori de Parlamentul European. Știm bine că în această directivă există nouă derogări care sunt implementate în mod diferit în diferite state membre. Acestea au creat deja jurisprudență în acele state membre, iar o companie multinațională care operează Uh, pe teritoriul mai multor state membre are dificultăți în a uh, utiliza legislația corespunzătoare. De aceea uh, salut revizuirea acestei directive, întreb Comisia când ne va prezenta propunerea legislativă nouă și m-aș opri aici, la asigur pe domnul Patricello de colaborarea noastră și vom prezenta câteva amendamente. Mulțumesc. Herr Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de membru de mulți ani a, a Comisiei cu privire la piața internă, sunt conștient de importanța internetului și a comerțului electronic pentru creșterea în Europa. Serviciile bazate pe internet și produsele digitale fac parte din puținele sectoare care au înregistrat uh, cifre de afaceri în creștere și în actuala criză. În pofida acestei tendințe potenție, potențiale, uh, nu am făcut uh, la fel de mult ca în alte uh, zone din lume în ceea ce privește uh, tranzacțiile transfrontaliere, atât consumatorii cât și consumatorii dau dovadă de prudență. Aici trebuie să creăm stimulente necesare, trebuie să uh, creăm încredere la nivelul uh, vânzătorilor care își oferă produsele la nivel internațional, dar și la nivelul consumatorului. Uh, astfel încât să existe încredere reciprocă, pentru că altfel finalizarea pieței unice digitale nu va funcționa. Am realizat deja multe și în momentul de față tratăm mai multe propuneri legislative care uh, își propun să stimuleze în continuare piața digitală. Mă gândesc la uh, rezolvarea litigiilor online, apoi uh, propunerea în ceea ce privește semnăturile electronice și revizuirea uh, reglementului în ceea ce privește protecția datelor. Raportorul Patricello se referă deja în uh, proiectul său de raport la cele mai importante puncte. Este vorba, pe de o parte, de soluționarea unor probleme de ordin practic, precum obstacole administrative atunci când este vorba de TVA la nivel transfrontalier, apoi crearea bazelor tehnice pentru utilizarea eficientă a comunicărilor electronice, fie prin identificare electronică, semnătură electronică sau uh, prin intermediul achizițiilor publice electronice. Apoi, fondurile europene ar trebui trebui utilizate mai țintit pentru dezvoltarea în continuare a pieței digitale. Sigur că aici se încadrează uh, infrastructuri în bandă largă, în special în zonele rurale. Apoi, uh, uh um, care trebuie efectuat înainte ca prin intermediul uh, facilității Connecting Europe să avem la dispoziție mai multe uh, fonduri pentru tehnologiile comunicațiilor. Apoi ar trebui să simulăm în special IMM-urile pentru utilizarea internetului, să creăm premisele pentru a putea uh, intra pe piețe noi. În plus, trebuie să sus subliniez că directiva cu privire la comerțul electronic nu trebuie revizuită, dar consultările au arătat că e nevoie de clarificarea unor proceduri în ceea ce privește uh, Um, avertizarea cu privire la conținuturi ilegale pe internet. În domeniul rețelelor sociale tre- trebuie de asemenea să facem ceva. Uh, trebuie de asemenea să vedem cum anume trebuie să răspundă cei uh, vizați uh, atunci când este vorba de conținuturi. Mă refer aici și la sentințe date de o instanță din uh, Germania uh, în ceea ce privește drepturile acestor societăți de gestionare colectivă a drepturilor de autor în cazul uh, utilizării pe un portal a unui anume conținut. Uh, acestea fiind spuse, doresc să-i mulțumesc uh, domnului raportor pentru Patricelo pentru proiectul uh, său. Eu vă mulțumesc föredraganden för att han har skrivit en... Aș vrea să mulțumesc și eu raportorului pentru <clears throat> un proiect excelent de aviz. Sunt foarte mulțumită că ați menționat aici internetul de mare viteză, o trăsătură de care avem nevoie în Europa dacă ne dorim să rămânem competitivi și să dezvoltăm piața unică. Ar fi bine să punem mai mult accentul pe neutralitatea tehnologică, pentru că concurența nu este întotdeauna singura cale Conform studiilor uh, privind uh, accesul uh, online, există deja destule limitări ale posibilităților de comunicare și se pare că nu ne putem baza întotdeauna doar pe concurență pentru a rezolva aceste probleme. În ceea ce privește propunerea Comisiei, va trebui să vedem cum uh, evoluează aceasta în privința tranzacțiilor uh, mobile și a tranzacțiilor online. Sunt de acord uh, în general cu colega Țicău, trebuie să eliminăm barierele din calea tranzacțiilor transfrontaliere, iar directiva privind uh, comerțul electronic trebuie revizuită în sensul eliminării fragmentării, care reprezintă doar un obstacol în calea comerțului electronic dreptul contractual, drepturile consumatorilor, toate acestea trebuie uh, avute în vedere atunci când vorbim despre comerțul electronic, pentru că e foarte greu să păstrezi o privire de ansamblu în contextul atâtor acte legislative. Comisia mm, se pară într-o anumită măsură pe nivele uh, furnizarea de servicii. Însă aici avem uh, de-a face cu o infrastructură foarte uh, diversă. E vorba de servere, cabluri, rețele și furnizorii au nevoie de această infrastructură pentru a putea funcționa problemele care pot apărea pe piața acestei infrastructuri sunt altele decât cele care pot apărea în contextul uh, furnizării de servicii. Deci noi ar trebui ca în această comisie să facem această distinție și să transmitem uh, cel mai bun mesaj. Poate că ar fi, ar fi bine de asemenea ca această comisie să analizeze felul în care um, legislația europeană se uh, articulează cu legislațiile altor mari actori, de exemplu din uh, Statele Unite și Asia, pentru că internetul este o lume foarte uh, transparentă și deschisă. În general avem o atitudine foarte pozitivă foarte, față de acest proiect de uh, raport. Mulțumesc, acum dau cuvântul Comisiei. Mulțumesc. Cred că în comentariile, din comentariile pe care le-am auzit este clar că există un sprijin amplu pentru ceea ce am făcut noi. Această primă comunicare adoptată în ianuarie privind comerțul electronic, la momentul adoptării menționa și faptul că va fi completată de către alte activități, inclusiv revizuirea actului pieței unice și a agendei digitale pentru Europa. Asta înseamnă că majoritatea recomandărilor pe care ni le faceți vor fi preluate în cadrul acestui exercițiu pentru a dezvolta pe mai departe potențialul pieței digitale în contextul pieței unice europene. Este clar că există multe acțiuni care vor avea loc pentru a dezvolta infrastructura de bandă largă în Europa. Ați menționat și dumneavoastră uh, aceste servicii pan-europene care au nevoie de acțiune la nivel european. Aceste acțiuni vor fi uh, elaborate în propunerile care vor urma. Sigur că aș putea să enumăr foarte multe dintre aceste acțiuni, unele dintre ele au fost deja promovate, dar ceea ce este important este că există angajament puternic pentru a duce la îndeplinire toată uh, această listă de acțiuni. În ceea ce privește întrebările specifice, ați întrebat uh, m-ați întrebat în legătură cu stadiul implementării directivei, transpunerii directivei. Acest uh, lucru va fi uh, anunțat, este o propunere din partea colegilor de la DigiMarket. Nu am uh, mai multe uh, detalii. Propunerea știu că va apărea în 2012, dar nu am uh, informații în legătură cu acest lucru. În domeniul drepturilor de autor, aici avem un dosar foarte voluminos și există foarte multe activități mm, la care lucrăm. Vom veni cu mai multe propuneri în acest sens, care merg în aceeași direcție. Una dintre propuneri care va fi adoptată în lunile următoare se va referi la administrarea drepturilor colective, cum se administrează drepturile de autor în societatea informațională la nivel pan-european și accesul la nivel european la uh, mass media digitală. În ceea ce privește alte aspecte, ne așteptăm la un prim raport până în toamnă și probabil că vom veni cu o propunere uh, până la sfârșitul anului. Ați mai vorbit despre adoptarea recomandărilor dumneavoastră. Da, cred că deja avem o listă foarte lungă de aspecte și mai, mai există ceva ce nu se menționează în uh, recomandări, dar e la fel de important pentru piața unică digitală în Europa și e vorba despre alfabetizarea digitală. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii noștri sunt pregătiți, formați uh, și sunt niște utilizatori capabili să profite la maxim de potențialul pe care îl oferă uh, mediul informatic. În cele din urmă aș spune că întreaga, această, întreaga problemă a pieței digitale interne va uh, fi abordată de Consiliul European săptămâna viitoare și avem anumite indicii în legătură cu direcția pe care dorește să o adopte Comisia, deja din uh, comunicarea din 30 mai privind uh, acțiunea pentru stabilitate, creștere și locuri de muncă, unde se indică foarte clar că o prioritate a Comisiei uh, în lunile următoare este cea referitoare la economia digitală și promovarea de servicii pe această cale. Și sigur că vom ține cont și de recomandările dumneavoastră și le vom adopta. Sper că am răspuns întrebărilor dumneavoastră, dacă nu, voi încerca din nou. Mulțumim, domnul Petricello. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor la, această, la acest subiect. Vom mai avea ocazia să vorbim despre asta și să facem o sinteză înainte de votul din septembrie. E vorba de un text de sinteză, pentru că documentul pe care l-am primit din partea Comisiei era unul destul de voluminos. A trebuit să ne adaptăm la limitele impuse de acest uh, exercițiu. Tema însă este una foarte importantă pentru dezvoltarea Europei, pentru piața unică, este o chestie strategică și de aceea, împreună cu toți uh, colegii vom uh, elabora un text comun care să răspundă la așteptările Uniunii, la așteptării pieței europene. Vom mai avea deci ocazia să discutăm despre asta, vă spunem. și asta înainte de a ajunge la uh, elaborarea unui text care să reunească într-un nască aprobarea întregii comisii ITRE. Termenul limită este 21 iunie la ora 12. Și în felul acesta putem continua în agenda noastră și uh, mulțumesc uh, pentru flexibilitate, doamne comisar. Este vorba uh, de uh, zona cercetării europene în care noi uh, cerem o liberă circulație a cercetătorilor și să se realizeze această schimbă până în 2014, iar doamna comisar dorește să ne prezinte cadrul AEF și așteptăm cu mult interes uh, spusele dumneavoastră. Aveți cuvântul. <clears throat> members, um, you may recall... Mulțumesc. Poate vă amintiți că am anunțat la audierea ITRE privind orizontul 2020 în martie că există un cadru iminent pentru propunerea ERA. Și vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit să vorbesc acum despre acest cadru, în cadrul dialogului structurat între Comisie și Parlament, care întotdeauna a fost încununat de succes. Pe 4 februarie 2011 și în martie, Consiliul European a afirmat că Europa are nevoie de un domeniu de cercetare unificat pentru a atrage talentele și investițiile și că trebuie să completăm acest cadru până în 2014. Scopul acestei inițiative, pe care doresc de altfel să vi și expun dumneavoastră, este să extindem aria cercetării europene și să încercăm să valorificăm uh, pe deplin potențialul creator și științific european. Odată cu evoluțiile economice, cercetarea a devenit uh, un sector strategic pentru economia europeană. Uh, până acum um, a fost puțin la adăpost de modificările, dar este cazul acum să uh, imaginăm o restructurare um, a acestui domeniu pentru ca uh, area cercetării um, să se poată îmbunătăți în cele mai bune condiții și să ajungă la excelență uh, dincolo de frontierele Europei. Era Um, poate să uh, își sporească impactul prin inclusiv parteneriate între toți cei care doresc un spațiu deschis pentru știință. În cadrul acestei uh, arii de cercetare europene, este important să avem o agendă pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică și prosperitate în Europa. Estimele noastre sugerează că era împreună cu proiectul uh, Orizont 2020 pentru inovație și uh, cercetare poate să sporească cu 1% creșterea economică și poate să creeze un mare număr de locuri de muncă până în anul 2020. ERA nu elimină sistemele naționale de cercetare, ci din potrivă le deschide și le conectează pentru ca ele să poată fi valorificate mai bine. Deci ERA este un efort comun pentru a crește performanța de cercetare și inovare în Europa. Mai ales în perioade dificile financiare, contribuabilii doresc uh, să știe că banii uh, lor sunt valorificați la maximum. Europa trebuie trebuie să îmbunătățească condițiile pentru cercetare, să deschidă sistemele astfel încât să putem găsi soluțiile de care este nevoie pentru a putea rezolva provocările care vin dinspre partea societății. Politica era a produs deja câteva rezultate pozitive, dar uh, progresele uh, au fost variabile în ce privește diversele aspecte ale era și de la un stat membru la altul, pentru că uneori lucrurile au evoluat prea târziu. Iar noi dorim, de fapt, să accelerăm acest proces pentru a stimula economia era trebuie să creeze noi oportunități pentru toate statele membre. Este o oportunitate pentru statele membre care au avut mai puține performanțe să poată să-și accelereze reformele de, eh, sistemului de cercetare. Orizontul 2020 și fondurile structurale vor susține aceste demersuri. Și eh, pe acest fundal Comisia eh, are o comunicare era cu propuneri care vin să completeze uh, aria de cercetare europeană bazându-ne pe anumite priorități. Eficacitatea sistemelor de cercetare naională stimularea cercetării, dar crearea și unei valori adăugate pentru investițiile noastre, astfel încât banii să fie alocați pe baze de competitivitate pentru cei mai buni cercetători și echipe de cercetare. În al doilea rând, nivel optim în ce privește cooperarea transnațională și competitivitatea Programele naționale de cercetare trebuie să devină interoperabile, astfel încât acțiunile comune să poată fi lansate cu mai mare ușurință. Asta înseamnă că reguli ca ă, cerința de ă, raportare să ă, poată fi ajustate mai bine. În al treilea rând, deschiderea pieții muncii pentru cercetători. De exemplu, permițând mai multor cercetători să beneficieze de burse peste hotare și să uh, cunoască uh, inclusiv pozițiile universităților de vârf. În al patrulea rând, egalitatea de gen și gender mainstreaming, astfel încât talentele femeilor să poată să fie valorificate și participarea lor la cercetarea științifică. În al cincelea rând, o uh, circulație optimă și transfer de uh, informații științifice. Asta include un acces deschis la publicații științifice, inclusiv uh, pentru cercetarea din bani publici. În felul acesta, noi credem că acest program este mai inteligent uh, și mai aprofundat, inclusiv în ce privește parteneriatul în cercetarea științifică. Statele membre au posibilitatea să înlăture majoritatea barierelor în calea competitivității și cooperării transfrontaliere, creând condiții optime pentru cercetători, indiferent de naționalitate și de diferențele de gen și îmbunătățind circulația cunoștințelor. Dar acest lucru nu este suficient în anumite domenii. Toți cei care sunt uh, direct interesați de activitatea de cercetare, consiliile științifice trebuie să beneficieze de autonomie, pentru că uh, ei trebuie să determine modificările pe care noi dorim să le vedem. Eu vreau să uh, mă bazez pe un angajament din partea celor direct interesați astfel încât ei să se implice în organismele eh, reprezentative pe plan european în lumea științifică, să se încheie parteneriate ERA, astfel încât să eh, se deruleze programe în cadrul elaborat ERA. Împreună cu aceste organizații dorim să elaborăm un memorandum of understanding. Va fi expresia voinței celor care sunt direct interesați de activitatea științifică să colaboreze cu noi pentru ca obiectivele ERA să poată fi atinse cât mai repede. Un număr mare al acestor stakeholders sunt dispuși să ne susțină și sunt convinsă că ERA se va dezvolta într-un parteneriat care să includă aceste organisme autonome. Comisia va susține toate eforturile pentru a realiza acest proiect ERA cu toate mijloacele disponibile, inclusiv în ce privește programul Orizont 2020 și noua rundă de fonduri structurale. O abordare esențială bazată pe deschidere va fi o monitorizare a progreselor realizate în fiecare țară în parte. Acest lucru se va realiza în strânsă legătură cu Uh, semestrul european și vom informa Parlamentul European în legătură cu rezultatele. Noi vom transmite rapoartele de progrese Parlamentului European și Consiliului în fiecare an. În esență, ERA este un efort comun pentru a stimula performanța și impactul activității de cercetare și inovare în Europa, bazându-ne pe mai mare deschidere a sistemelor de cercetare. Sunt convinsă că această comunicare este răspunsul cel corect în clipa de față către șefii de state și de guvern pentru ca era să poată să se realizeze până în 2014. Bineînțeles că există și prerogative ale instituțiilor să decidă în legătură cu uh, proiectele. Eu sunt convinsă că parteneriatul în, cadrul ERA se poate realiza până în 2014. Este nevoie însă și de un mecanism robust de monitorizare, pentru că trebuie să vedem de da, unde este nevoie de noi acțiuni, inclusiv de modificări legislative, bazându-ne pe prevederile tratatului de la Lisabona. Și odată obținute aceste evidențe și informații, instituțiile se vor afla într-o situație mai fericită pentru a putea decide în legătură cu acțiunile viitoare. În concluzie, vreau să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru susținerea de care am beneficiat pentru realizarea ERA. Mulțumesc doamnei Carvalho și participarea ei la conferința uh, care a avut loc pe 13 ianuarie. Noi am ținut seama de toate contribuțiile relevante, inclusiv uh, la, dinspre ITRE, pentru dezvoltarea programului ERA pentru că noi nu putem să ne permitem să așteptăm mai mult. Această uniune inovativă trebuie să completeze era. Dumneavoastră puteți juca un rol important în realizarea acestor provocări și ca atare aștept cu interes colaborarea strânsă cu dumneavoastră pentru configurarea cadrului acestei arii de cercetare europeană și cred că va exista o abordare uh, Uh, consolidat uh, de parteneriat și Comisia va adopta măsurile adecvate luna viitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentările care uh, sunt întotdeauna o sursă de inspirare pentru noi. Am trei persoane pe lista mea, uh, doamna Madurel, doamna Carvalho și domnul Berlinger. Domnul Johansson, de asemenea, dorește să se înscrie pe listă. Doamna Madure. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quiero comenzar. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început aș dori să-i mulțumesc doamnei comisar pentru faptul că a venit în comisia noastră și pe lângă câteva întrebări, aș dori să fac și câteva observații și să subliniez ceea ce a spus dumneavoastră, pentru că, în opinia mea, este esențial. Aș dori să vă mai spun că, pentru mine, este deosebit uh, de importantă această dezbatere pe marginea acestei teme. Și Am avut discuții numeroase în ceea ce privește noul uh, program cadru, care se completează între ele. Programul cadru reprezintă marele instrument al politicii în domeniul cercetării al Uniunii Europene, este un pilon al acesteia și dacă dorim să avem un sistem uh, științific inovator la nivelul Uniunii Europene, atunci trebuie să creăm un cadru de cercetare în Uniunea Europeană și să facem progrese cu ajutorul ERA un program cadru nu are niciun sens dacă se practică în mod uh, izolat acest program cadru și același lucru dorim să facem și cu programul Orizont 2020. Trebuie să cuprindă și acțiuni concrete care să uh, facă realizabil atingerea acestor obiective. Practic, principala uh, parte uh, se desfășoară prin uh, intermediul programului Orizont 2020. Nu avem voie însă să uităm ce se face și la nivelul statelor membre, pentru că ceea ce se face în statele membre are de asemenea o o importanță și o pondere importantă și în ceea ce privește alocările bugetare și uh, capitalul uman. Din acest motiv ar trebui să facem progrese cu ERA și, sigur, ar trebui să aducem la un loc aspecte importante din sistemele noastre naționale, ceea ce presupune modificări importante la nivelul politicii științifice din statele membre. Sunt uh, modificări care uh, trebuie să plece de la nivelul instituțiilor europene, special de la nivelul Parlamentului. Și apoi am dorit să mai adaug uh, ceva și anume, pentru ca acest program cadru să aibă efectul scontat, statele membre trebuie să contribuie cu propriile forțe, trebuie să-și adapteze programele naționale și sistemele naționale, astfel încât acestea să uh, se încadreze cu uh, noul program cadru. <clears throat> Mă gândesc acum la situația economică specială pe care o traversează Europa acum și în această perspectivă programul Orizont 2020 și uh, programul cadru ERA trebuie să meargă mână în mână. Statele membre trebuie să promoveze uh, aceste demersuri. Grupul meu politic este convins, doamnă comisar, că aceasta este direcția, uh, aceasta este orientarea Trebuie să ducem uh, la oaltă statele membre, astfel încât uh, Uniunea Europeană să devină un spațiu comun al științei, unde ideile se poate circula liber, unde uh, vor putea avea loc licitații și teste, unde cunoștințele științifice vor uh, fi la dispoziția tuturor și uh, există și alte astfel de exemple. Vă puteți baza pe susținerea grupului nostru, fără îndoială. Uh, Doamna comisar, trebuie să mergem în această direcție pentru a putea fi eficienți, pentru a ne susține sistemele de cercetare și pentru a putea fi competitivă. Mulțumesc. Doamna Cavaliu, acum. Thank you, President. Thank you, Commissioner. Thank you very much for Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru explicațiile dumneavoastră care au fost foarte interesante. Ați amintit uh, obiectivele care sunt foarte importante pentru Europa, precum uh, transferul de uh, burse, finanțarea și, bineînțeles, competitivitatea la cel mai înalt nivel. Uh, avem nevoie de aceste lucruri în Europa și, desigur, trebuie să avem în vedere și uh, transferul uh, sistemelor uh, uh sociale pentru cercetători. Aș dori să plec de la cele spuse de antevorbitoarea mea și anume că programul Orizont 2020 constituie mediul în care era poate să se dezvolte în continuare. Eu mi-aș dori să ca aceste demersuri să se bazeze mai mult pe metoda comunitară și nu atât de mult pe metoda interguvernamentală. Și vă și explic de ce. Există mai multe instrumente la nivel interstatal unde există sisteme și mecanisme diferite de finanțare, însă acestea uh, necesită foarte mult uh, timp pentru negocieri și ajungerea la rezultate. În cadrul programului Orizont 2020 ar trebui să extindem uh, acest lucru și la statele membre acele aspecte care sunt cuprinse în programul Orizont 2020 20 ar putea fi adaptate și la nivelul statelor membre, ar fi o manieră facilă pentru a ajunge treptat la un spațiu european al cercetării. Sigur că <clears throat> am putea avea în vedere un Consiliu Științific Pan-European care să fie finanțat și prin fonduri structurale și prin fonduri naționale. Aici se poate face o evaluare și coordonare comună din partea Comisiei. Aceasta ar fi o posibilitate pentru a îmbina diferite mecanisme de finanțare și diferite uh, reguli și strategii. Sigur că acestea pot exista și în paralel, dar eu consider că aceasta ar fi calea cea mai ușoară. Un alt exemplu pe care l-am prevăzut într-un amendament pe care l-am înaintat la programul Orizont 2020, pentru că procedura bugetară ne permite acest lucru, se referă la faptul că anumite părți ale fondurilor structurale pot fi aplicate într-o altă țară. Este un lucru decisiv practic programele spaniole de cercetare sau uh, programele baltice de cercetare pot fi astfel finanțate din fondurile structurale. Acest lucru nu a fost posibil anterior. Nimeni nu va beneficia de mai multă competitivitate dacă se izolează în propria regiune. Un alt aspect uh, pe care îl includem atât eu cât și doamna Madurel se referă la necesitatea unei coordonări uh, științifice uh, de jos în sus, asta și la nivelul Orizont 2020, dar și la nivelul statelor membre. Luăm de pildă exemplul sistemelor sanitare. Trebuie coordonate proiectele, datele, rezultatele, ceea ce se întâmplă în Consiliul European Științific, în Consiliul Marie Curie, în inițiativele comune, în ceea ce privește provocarea societală numărul 1, dar această coordonare poate să se facă și împreună cu statele membre. Așadar, putem crea un fel de coordonare paneuropeană, luând ca bază Orizont 2020. Această coordonare de sus în jos uh, poate constitui un element foarte important în crearea acestei, uh, acestui spațiu european al cercetării. Și un ultim aspect, uh, dacă ne dorim într-adevăr construirea acestui spațiu economic al cercetării, se referă la simplificare. <clears throat> Um, Există 27 sisteme diferite în momentul de față și pentru cercetători eh, obstacolele sunt eh, majore, regulile sunt complexe, diferite de la uh, stat la stat și diferă și de cele de la Bruxelles. Așadar, trebuie să operăm o simplificare majoră la nivelul statelor membre care să corespundă cu ceea ce propune Comisia pentru programul Orizont 2020. Mulțumesc! Domnul Berlinger. Signora comisaria, mi permetta... Dați-mi voie să vă împărtășesc entuziasmul meu și adeziunea la cele pe care le-ați spus. M-am ocupat de cercetare foarte mulți ani și am văzut cum s-au născut și s-au dezvoltat, programele cadru. Europa s-a poziționat cu putere și dinamism pe terenul cercetării, dar în ultimii 20 de ani suntem obligați să constatăm, doamnă, că Europa a pierdut poziția privilegiată pe care o ocupa în domeniul cercetării la scară globală de secole întregi Europa a fost centrul uh, mondial al cercetării, a fost centrul gravitațional al uh, cercetării. Astăzi, însă, regiunea India-Pacific uh, este n-a luat înainte și cifrele sunt greitoare în acest sens. Avem uh, 1,6% din PIB ce, suma alocată cercetării în Europa, pe când în restul uh, lumii 2% uh, sunt alocați. În Statele Unite cifra este de 35%. La, il vigore della ricerca. Europa a dat înapoi în ultimii 20 de ani și a pierdut, din păcate, în fața altor uh, state. Suntem într-o situație oarecum uh, echivalentă cu cea a monedei unice. Cercetarea ca și moneda unică euro are nevoie așa cum ați spus, pe bună dreptate, de un sistem centralizat, european. Comisarul Antonia Roberti a pus în practică programe cadru, șapte programe cadru, dar acestea erau limitate era vorba de finanțarea de la nivel european a programelor naționale de cercetare. Și în ziua de astăzi, cercetarea a rămas la latitudinea statelor membre. Există, sigur, un fel de concurență între institutele de cercetare, însă trebuie să vă amintesc că în Statele Unite există Fundația Națională pentru Cercetare, care coordonează această activitate. Și de aceea cercetarea în Europa a înregistrat un uh, recul. Ceea ce spuneați dumneavoastră are rezonanță în mine. Nu mai putem continua așa. nu mai putem continua așa, nu mai putem să rămânem în uh, cadrul îngust al unui singur program, trebuie să înființăm acest, uh, această arie europeană de cercetare care să însumeze uh, sistemele naționale de cercetare. Egoismul acestor sisteme frânează dezvoltarea cercetării europene. De aceea aș spune că ați vorbit uh, despre necesitatea de a atrage creierele pentru a avea un spațiu funcțional al cercetării europene. Economia cunoașterii trebuie să stea la baza acestui spațiu unic de cercetare pentru savanți, pentru tehnologii. E singurul mod de a obține creșterea inteligentă și crearea de locuri de muncă. E vorba până la urmă de un milion de locuri de muncă. Mai avem, mai este și o nuanță pe care vreau să insist uh, cu permisiunea dumneavoastră și cu toată modestia. În ceea ce privește numerarea priorităților, vorbiți despre eficacitatea sistemelor naționale de cercetare și de cooperarea transnațională care trebuie optimizată, iar apoi spuneți că cercetătorii trebuie să își poată, să poată beneficia de o portabilitate a burselor, de o mobilitate a burselor. Aș face două propuneri suplimentare pentru a mobiliza statele membre. Trebuie să realizăm un Maastricht al cercetării în statele membre cheltuielile trebuie decuplate de pactul de stabilitate, pentru că e singura modalitate prin care statele se pot implica în mod uh, activ. Și pe urmă se poate, uh, uh se poate elabora un fel de împrumut pentru cercetare care să fie încă o facilitate acordată savanților. Deci sunt mai multe elemente care trebuie reunite pentru a favoriza progresul. Am spus că mă voi ține astăzi de program, spune domnul președinte, și intenționez să fac uh, acest uh, lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun și eu că suntem foarte mulțumiți de prezentarea doamnei comisar Quinn, foarte plină de elemente de inspirație. Eu uh, am să urmez linia trasată de antevorbitorii mei. Deși provenim din partide, din familii politice diferite, suntem de acord la mult, în multe uh, probleme. Când vorbim despre proiecte europene, avem participanți din diverse state membre, din diverse întreprinderi, care se alătură proiectelor finanțate de către Uniunea Europeană din bani europeni. Atunci când vorbim despre un proiect pan-european, lucrurile devin și mai interesante. Aș vrea să clarific o întrebare care deja s-a pus. În legătură cu participarea sistemelor naționale în cadrul acestei colaborări europene. La nivel european, putem coordona această activitate. Însă este nevoie și de cofinanțare de la nivel național. Suntem entuziaști în legătură cu armonizarea regulilor, dar este o provocare reală să dăm cercetării o dimensiune paneuropeană. Și cred că ar trebui să mai discutăm pentru a face lucrurile cât mai concrete posibil. Aș vrea să vă întreb dacă există într-adevăr dorință politică din, part, din partea tuturor statelor membre să aplice această dimensiune paneuropeană, pentru că în acest fel s-ar schimba probabil uh, regulile urmate la nivel uh, național sau regional, s-ar schimba regulile de finanțare în toate statele membre. Mulțumesc, domnule Johansson. Domnul Ilan, două minute. Vreau să mulțumesc și eu, doamnei comisar, și uh, am să mă refer la ce spuneați eh, despre acest zâmbet uh, amar în legătură cu situația din cercetarea europeană. Aș vrea să, punctez, să subliniez aspectul financiar. With the, with the two finance ministers yesterday of two of the big member Am avut uh, o întâlnire uh, ieri cu doi actori mari ai cercetării europene și mi s-a spus că se întrevăd tăieri masive uh, de fonduri, uh, chiar s-a menționat suma de 20 de miliarde. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre faptul că se vorbește de aceste uh, Uh, reduceri substanțiale pentru programul uh, Horizont 2020 și nimeni nu vrea să se angajeze în discuții de substanță. Doamna Gutierrez, mulțumesc, doamna comisar, pentru că ați venit uh, în comisia noastră. În ultima vreme am impresia că acest program a oferit răspunsuri la unele probleme dificile, dar în ce privește flexibilitatea sistemului am unele îngrijorări. Uh, m-au sunat reprezentanții unei întreprinderi care îmi spuneau că uh, un proiect uh, care depășește un milion de euro și în ultimul moment când a fost aprobat, proiectul a picat. Da, mai existau 15 uh, zile până când ar fi trebuit să uh, înceapă derularea proiectului ar fi bine ca aceste probleme dificile să fie înțelese și întreprinderile să nu ajungă în situații foarte dificile, pentru că este vorba de colaborare între diverse echipe. De aceea mi se pare că flexibilitatea ar fi foarte importantă. Și un alt domeniu este foarte important, inovarea pe piață nu înseamnă că uh, trebuie doar să lucrezi cu diverse întreprinderi și diverse echipe, înseamnă și ca aceste echipe să lucreze într-o manieră flexibilă. Și mm, nu trebuie să vorbim despre uh, echipe neapărat din diferite țări, pentru că asta creează dificultăți. Uh, eu cred că acest subiect este important și din acest motiv nu ar trebui să modificăm regulile uh, achizițiilor publice. Nu trebuie să existe toate regulile uh, pretutindeni pentru că, de fapt, întreprinderile trebuie să poată să mențină apropierea față de echipele de cercetători. Mulțumesc că ați fost foarte disciplinată și acum dau cuvântul doamnei comisar pentru a răspunde la toate întrebările. Sper să pot fi și eu la fel de disciplinată. Înainte de toate, dați-mi voie să mulțumesc că să exprim sincerele mele mulțumiri doamnei Madure, doamnei Carvalho, domnului Bellinger, domnului Johansson, domnului Ehler și doamnei Gutierrez pentru comentarii. Atunci când uh, folosești o activitate intensă pentru a pregăti o nouă propunere, este încântător să constați că te bucur de o asemenea susținere la nivelul Parlamentului. Dar eu cred că pentru dumneavoastră era nu este ceva foarte nou, pentru că de 11 ani încercăm să îmbunătățim uh, această activitate și eu cred că ceea ce este important este ca la finele zilei să avem uh, cea mai bună piață unică pentru idei, pentru inovație, care să fie și funcțională. Toată lumea a vorbit de altfel despre această arie de cercetare europeană care să uh, fie funcțională. Și președintele a spus acest lucru în cuvintele sale introductive. Și eu cred că la două Consilii Europene s-a vorbit despre asta. Șefii de state și de guverne din toate statele membre ne-au cerut să existe această unică eh, arie unică europeană în domeniul cercetării. Deci, eh, sistemul politic din toate statele membre susține această idee. Este foarte importantă cooperarea între echipele de cercetători și în relație cu extinderea Consiliului European de Cercetare, uh, uh, în combinație cu fondurile structurale, cred că este foarte important să promovăm acest program. Și dacă ne uităm la numărul statelor membre care doresc să se realizeze, ei analizează foarte atent orice finanțare a cercetării. Și acele state uh, europene care au cerut finanțare din partea Consiliului European pentru Cercetare, au uh, avut succes și cred că aceasta este o bază foarte bună pentru a progresa. trebuie să susținem această procedură, pentru că, după cum au spus uh, mulți, uh, această arie ă, constituie un reper important nu doar în Europa, ci în întreaga lume și este important să se utilizeze fondurile structurale în acest domeniu. După cum s-a spus, ă, ă, activitatea de cercetare în statele de coeziune se, finan- se bazează pe fondurile structurale și este important ca acum să putem Uh, valorifica uh, bani din fondurile structurale pentru cât mai multe state. Deci, uh, este important să se încheie asemenea parteneriate între Nordul și Sudul Europei pentru a stimula crearea de sinergii. Și mulți vorbitori au afirmat că susțin ceea ce ne propunem noi, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în ultimii 11 ani. Sigur că eu a trebuit să iau o hotărâre în momentul în care m-am consultat cu serviciile specializate pentru a vedea cum putem să mizăm și pe sprijinul Consiliului European. A existat o abordare legislativă și una non-legislativă. Noi știm cu toții cât de mult poate să dureze până uh, o procedură legislativă. Tocmai de aceea, uh, sentimentul meu a fost că uh, și la nivelul Consiliului European se dorește ca pentru subiectele foarte importante să se găsească soluții imediate. Și, după cum am spus și în expunerea mea inițială, în momentul în care vom avea colectate toate informațiile și cred că acest lucru se va întâmpla în anii următori, succesorul meu ar putea să decidă la un moment dat să elaboreze și un cadru legislativ și probabil că și Parlamentul European se va implica în manieră esențială. Deci eu mă bucur acum de susținerea dumneavoastră, de faptul că a fost recunoscută activitatea care a fost desfășurată și ceea ce trebuie să mai întreprindem toți vorbitorii de altfel s-au exprimat în acest sens și este important ca dincolo de grupurile politice să existe această susținere pentru această propunere și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Și cred că aveți dreptate, domnule Berlinger, când spuneți că există Europa, există uh, Statele Unite și acum există și statele din uh, Est care constituie o provocare. Eu cred că noi trebuie să ne ridicăm la nivelul acestei provocări și orizontul 2020 este un foarte bun model în acest sens. Noi am stabilit care sunt pilonii esențiali și trebuie să uh, vedem cum putem uh, schimba următorul uh, program cadru eu cred că ERA este un pas în această direcție și un element îl susține pe celălalt, deci orizontul 2020 va permite ca și aria europeană de cercetare să funcționeze mai bine. Și uh, uh, sunt elemente comune uh, atât în ERA cât și în programul Orizont 2020. Bun, va trebui să ajung la niște concluzii. Dar revenind la ceea ce a spus domnul Ehler, eu cred că nu uh, în seara aceasta trebuie să discutăm bugetul, dar în momentul în care ați vorbit despre biologie și despre uh, întrebări de ce uh, elefantul este uh, gri, eu uh, cred că uh, cadrul financiar multianual este un elefant uriaș și aș spune că inclusiv în statele care s-au dovedit a desfășura o activitate încununată de succes, inclusiv prin finanțarea cercetării din bugetul propriu, au fost și solicitări de credite din cadrul financiar multianual. Deci eu cred că suma care a fost propusă va fi până la urmă acceptată de Consiliu. Este vorba de 80 de miliarde. Deci eu uh, cred că uh, și uh, comunitatea oamenilor de știință, care nu, sunt obiș, nu este obișnuită să facă lobby, ne va susține. Dar eu cred că din prima zi Parlamentul European a fost cel care a afirmat în public și în plenară că 80 de miliarde nu sunt suficiente pentru cercetare și inovare. Deci eu cred că Parlamentul European uh, va putea să joace în continuare un rol important pentru ca noi să putem să ne atingem obiectivele în final, dar nu subestimez dificultatea acestor obiective. Uh, doamnă comisar, întotdeauna dovediți că aveți ambiția de a atinge obiectivele și doresc să vă mulțumesc pentru asta, pentru că este un foarte bun punct de plecare și partenerul dumneavoastră în această activitate este Parlamentul European și este această comisie. Mulțumesc încă o dată că ați venit astăzi în mijlocul nostru și vă doresc mult succes! Așadar, ultimul punct de pe ordinea noastră de zi de astăzi este o comunicare la fine de președinție din partea uh, președinției daneze prin prezența ministrului danez al cercetării, inovării și învățământului superior, Morten Ostergaard, care a fost un adevărat prieten și partener al Parlamentului European pe parcursul președinției daneze. Domnule Östergaard, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru aceste cuvinte de bun venit. Mă bucur să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră și să vă informez cu privire la rezultatele președinției daneze în domeniul cercetării, inovării și învățământului. Pe parcursul președinției sale, președinția daneză a abordat o serie de inițiative legislative, ca de pildă programul Orizont 2020, apoi agenda inovației pentru Institutul Operant de Tehnologie și Inovație <clears throat> și am uh, discutat cu dumneavoastră în special chestiuni care vizează programul Orizont 2020. asupra căruia aș dori să mă și concentrez. În primul rând, am fost foarte mulțumit de cooperarea cu Comisia ITRE în cursul președinției noastre și înaintea acesteia, cooperare care a fost foarte constructivă. Mă bucur în mod deosebit pentru de faptul că uh, Comisia dumneavoastră a acceptat să organizeze o dezbatere informală la un dejun cu privire la acest program. Mulțumesc, domnule președinte, că ați făcut posibil acest lucru în pofida unei agende foarte strânse. Știu că cu toții avem aceleași ambiții în ceea ce privește Orizont 2020, pentru ca Europa să devină mai, uh, un succes mai mare, pentru a crea o punte între cercetare și inovare. Noi trebuie să susținem excelența în știință, dar trebuie să asigurăm și mediul corespunzător pentru a transforma ideile inteligente ale cercetătorilor noștri în succese de piață. Sunt sigur că suntem de asemenea de acord că este nevoie de un dialog strâns cu societatea și de asemenea de o abordare interdisciplinară care constituie și cheia pentru găsirea soluțiilor la marile provocări cu care ne confruntăm în momentul de față. Așa cum menționam în deschiderea președinției noastre în ianuarie, ianuarie, obiectivul nostru este de a găsi o abordare generală în ceea ce privește structura generală a Orizont 2020 la Consiliul de Competitivitate de pe 1 mai. De aceea sunt mulțumit că Consiliul, după discuții îndelungate și detaliate, a reușit să cadă de acord asupra acestui program la Consiliul de Competitivitate de luna trecută și această abordare generală, consider eu, reprezintă un compromis solid în ceea ce privește primul pilon, în ceea ce privește excelența în știință. Discuțiile s-au concentrat asupra necesității de a avea o cercetare um, puternică și, de asemenea, trebuie să majorăm susținerea pentru crearea unei infrastructuri de succes. În ceea ce privește cel al doilea pilon, uh, leadership industrial. Discuțiile au arătat că este nevoie să uh, reversăm tendința de descreștere a participării industriei și, de asemenea, au revelat că este nevoie de o facilitate de finanțare care astfel să uh, facă posibilă trecerea de la concepție, demonstrație, la comercializare. Consiliul este de acord că participarea IMM-urilor ar trebui să fie mai ambițioasă și obiectivele au fost ridicate în mod corespunzător la 20% în propunerea noastră de compromis. Impresia generală cu privire la cel al treilea pilon, ceea ce privește provocările societale, a fost că acele provocări identificate au fost cele corecte. Acestea fiind spuse, a devenit clar dintr-o etapă timpurie că multe state <clears throat> membre aveau o atitudine critică vis-a-vis -vis de cea de șase se provocare în ceea ce privește o societate inclusivă. S-a spus că aici se diluează prea multe obiective și de aceea o chestiune orizontală s-a referit la extinderea participării și uh, asigurarea complementarității cu alte programe ca de pildă fondurile de coeziune. Drept rezultat, Consiliul a introdus două amendamente structurale vis-a-vis -vis de propunerea inițială a Comisiei. În primul rând, propunerea subliniază mai clar chestiunile transversale și măsurile de susținere din cadrul Orizont 2020 printr-o căsuță orizontală în propunere și, în al doilea rând, provocarea societală 6 a fost divizată în două, Europa într-o lume în transformare, uh, societăți inclusive și un al șaptelea, uh, o a șaptelea provocare, protejarea securității Europei și a cetățenilor săi. Apoi s-a mai inclus un nou articol cu privire la carierele cercetătorilor pentru a veni în întâmpinarea uh, ocupărilor manifestate de o participare mai largă în cadrul 2020. Orizontul 2020. În ceea ce privește regulile de participare propuse de comisie, Consiliul este de acord că s-au făcut progrese în vederea simplificării. Noua structură în uh, orizont 2020 determină un set de reguli pentru toate părțile programului, la fel ca și o singură rată de finanțare care constituie pași importanți. Grupul de lucru al Consiliului discută în momentul de față uh, aceste patru amendamente. Președinția cipriotă va continua <clears throat> discuțiile pe marginea amendamentelor privind regulile de participare uh, și de asemenea pe marginea programelor specifice. <clears throat> În ceea ce privește celelalte dosare pe care le-am abordat, aș dori să mă refer la uh, agenda uh, strategică pentru inovație în ceea ce privește Institutul European pentru Tehnologie. Aici uh, am primit uh, un raport de progrese, considerăm că acest dosar va fi discutat și pe viitor și percepția generală este că acest institut uh, are un potențial integrator pentru uh, triunghiul uh, de cunoaștere care cuprinde de asemenea și inovarea. De asemenea, au avut loc discuții în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Au mai rămas de stabilit calendarul în acest sens, care necesită o examinare ulterioară. Aștept cu interes negocierile importante care ne așteaptă pentru a da viața acestui proiect alte obiective ale președinției noastre. La începutul lui februarie, la o conferință ministerială la Copenhaga, s-a discutat de către ministrii uh, cercetării uh, viitorul acestui domeniu cu actorii implicați și au fost semnale foarte pozitive din partea comunității de afaceri și a cercetătorilor. În plus, am uh, avut, a creat și posibilitatea de a discuta participarea extinsă împreună cu comisarul de resort, domnul Han. A fost de asemenea foarte importantă și participarea ITRE și faptul că a organizat și un seminar pentru părțile interesate în martie. Pentru a înțelege conceptul excelenței, am organizat o conferință cu, pe această temă care a rezultat în declarația de la Arhus pe tema excelenței, care apelează la politicieni, lideri, organizații, cercetători și inovatori, atât la nivel european cât și la nivel național. Pentru a sublinia importanța discuțiilor cu privire la rolul cercetării în societate, am organizat o conferință cu privire la modul în care am putea crea o mai bună înțelegere între știință și societate. Noi am denumit conferința Știință și Dialog și am reunit uh, Uh, factori de interese și politicieni pentru un schimb de idei. Un mesaj important de la această conferință a fost acela că conceptul de cercetare responsabilă și inovație ar trebui utilizate pe larg în programul Orizont 2020. Știința și societatea a făcut și obiectul unui uh, prânz de lucru aici în Parlament, unde am avut un schimb de opinii foarte productiv. Institutul European pentru Tehnologie organizează o conferință săptămâna viitoare la Copenhaga cu privire la bune practici și concentrându-se pe realizările de până acum. În fine, domnilor și domnilor, a fost o plăcere să colaborez cu această comisie și aș dori să mulțumesc nu doar deputaților care care au participat la diferitele noastre conferințe, ci și celor care s-au implicat într-adevăr. În ceea ce privește programul 2020, acesta reprezintă un schimb de paradigmă și acoperă uh, absolut toate ramurile, de la cercetare fundamentală până la capital de risc. Va deveni probabil cel mai uh, cuprinzător program de cercetare în întreaga lume. Dacă lucrăm în mod constructiv, um, împreună putem ajunge la un acord în timp util și să asigurăm astfel o tranziție ușoară, facilă de la cel de-al șaptelea program cadru de cercetare la programul Orizont 2020. Și cu acestea aș dori să vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Minister. Mulțumesc, domnule ministru. Avem trei cereri de înscriere la cuvânt. Am să, sau chiar 4, 5 înscrieri la cuvânt, uh, iată, cred că putem să ne încadrăm în 15 minute. Domnul Ilă. În primul rând, cred că Comisia apreciază efortul noastră personal și efortul președinției daneze de a duce mai departe acest dosar. La început, la începutul anului, nu părea că acest lucru se va întâmpla, dar ați reușit să grăbiți acest proces. În acest spirit prietenesc aș vrea să uh, reamintesc ideea că deși sprijinim uh, disocierea între diversele ramuri de cercetare, încă nu s-a ajuns la un compromis între Comisie și Consiliu pentru că nu există bază de negociere. Comisia propune să nu se facă această defalcare Doamna Carvalho uh, a explicat că această uh, defalcare însă nu poate fi realizată. În principiu, statele membre au decis să ridice nivelul cheltuielilor în ciuda competențe pe plan, competiții pe plan internațional de la 1 la 3%. În 10 ani, de în 2001-2010, acest procent a crescut de la 1,8 la 2%, dar decizia Consiliului a fost de alocat 3% pentru cercetare. De aceea, uh, aș spune că cele 80 de miliarde propuse de președinția, președinția daneză sunt încă departe de cele, de procentele, de cele 3% propuse de Consiliu. Aș vrea să-l salut și eu și să-l felicit pe domnul ministru pentru activitatea președinției daneze, care a fost una foarte importantă. Știm că Consiliul lucrează la programul Orizont 2020. Uh, ați uh, depus o activitate intensă și dumneavoastră în ultimele șase luni și ați reușit să ajungeți la un prim acord pe acest program care înțeleg că este rezultatul uh, unor abilități diplomatice deosebite ale președinției daneze. Sigur că și Parlamentul European a depus eforturi Uh, mari și sperăm să încheiem uh, prima lectură până la sfârșitul anului și să intrăm în uh, negocieri cu Consiliul. Sigur că dumneavoastră nu veți mai fi la președinție, dar veți fi membru al Consiliului și vreau să vă cer sprijin pentru a ne asigura că programul Orizont 2020 va beneficia de finanțare suficientă. Dacă ne dorim să punem în aplicare această strategie pentru 2020, avem nevoie de o Europa puternică în domeniul cercetării și inovării. Și pentru asta va fi nevoie de fonduri mai mari decât cele propuse de Consiliu. Sperăm să ne sprijiniți uh, în uh, această privință. pentru că ați fost aici și uh, atunci când uh, doamna comisar Quinn uh, și-a făcut prezentarea. Aș vrea să vă întreb lega, ceva legat de această prezentare. Ea a vorbit despre viitorul uh, zonei de cercetare, de cercetare europene despre un mediu nou pentru dezvoltarea cercetării în Europa. Pentru asta avem nevoie de Orizont 2020, dar și de o cercetare autentică. Statele membre au un rol uh, foarte important aici, pentru că trebuie să pună în aplicare reformele necesare la nivel uh, național pentru ca să se asigure că există o, o arie europeană a cercetării funcțională. S-au vorbit despre posibilitățile de, uh, de mobilitate a uh, cercetătorilor, a fondurilor și burselor. Și aș vrea de asemenea să cer sprijinul guvernului dumneavoastră pentru a duce mai departe aceste uh, inițiative. A fost o plăcere să colaborăm cu dumneavoastră și sper că vom avea succes uh, și pe mai departe cu ceea ce ne-am propus. Mulțumesc, domnule președinte, vreau și eu să mulțumesc președinției daneze. Eu am făcut parte din delegația care a comunicat președinției daneze așteptările noastre și iată că acestea au fost uh, satisfăcute. Am și eu câteva observații. În primul rând, în legătură cu Orizontul 2020, care trebuie să acopere întreaga Europa. Aș vrea să știu ce părere aveți despre asta, pentru că există declarații din partea mai multor state membre pe această temă. Noi ne concentrăm pe cercetare, dar acesta nu este doar un program de cercetare, este pentru cercetare, inovare și apropierea piețelor. După cât uh, înțeleg eu, acest program va fi mult mai inclusiv. Noi ne concentrăm pe inovație și pe aspectele de piață și aș vrea să știu ce credeți despre asta, pentru că sunt aspecte foarte importante și cred că vreo 12 state membre au menționat acest lucru în pozițiile lor. Poate aș avea și o propunere alternativă în ceea ce privește aspectele de inovare și de uh, consolidare consolidarea pieței interne. Am anumite preocupări în legătură cu niște schimbări. Când vine vorba despre științe umaniste și științe sociale, cred că ele nu au căpătat suficient uh, greutate nu sunt sigur că, că aceasta este o schimbare bună, dar aștept să ascult argumentele dumneavoastră în această privință. De ce s-a făcut această schimbare? În ceea ce privește EIT și așa numitele KICS, Știu că există o discuție uh, în desfășurare la Consiliu pe această temă, dar aș vrea să ne uh, informați în legătură cu stadiul acestor discuții, pentru că aceste uh, activități trebuie lansate cât mai rapid Fru Madurell sa så mm, ni övergår ju också att vara... Și ca să încheie, așa cum spunea și doamna Madurell, veți rămâne în Consiliu după ce se termină președinția daneză și cred că puteți în continuare să promovați importanța cercetării și inovării. Avem nevoie de uh, leadership în cadrul acestui efort pe viitor. Și cred că ar trebui nu doar să apărăm propunerea Comisiei, ci și să o dezvoltăm pe mai departe. V-ați uh, depășit, uh, să știți, timpul alocat uh, și vă reamintesc că mai avem interpreți doar șapte minute. <laughs> so, um, I will be very short. I want to say that... Foarte pe scurt, voi spune că am colaborat foarte bine cu președinția daneză a fost o plăcere să lucrăm împreună și dacă Europa vrea să fie un concurent la nivel global, trebuie să uh, prioritizăm mai bine uh, cercetarea. Trebuie să încurajăm și contribuabilul, să convingem contribuabilul să plătească mai mult pentru cercetare. Și, așa cum spuneați dumneavoastră, trebuie să încurajăm dialogul dintre uh, știință și politicieni, dialogul dintre comunitatea științifică și societate în general trebuie să devină tot mai important, pentru că cercetătorii nu trebuie să fie izolați în turnurile lor de fildeș. E foarte interesant că Consiliul a decis ca 20% din fonduri să fie alocat cooperării cu IMM-urile. Vreau să vă mulțumesc uh, pentru conferințele pe care le-ați organizat în Danemarca și aici și uh, aș vrea să vă întreb în legăt- și eu în legătură cu științele sociale și științele umaniste, pentru că nici eu nu înțeleg această defalcare. Doamna Cavaliu. Very short, I just want... O intervenție foarte scurtă. Vreau doar să folosesc această ocazie pentru a felicita președinția daneză pentru activitatea foarte bună desfășurată, inclusiv pentru proiectul Orizont 2020, pentru foarte bună colaborare și uh, vă mulțumesc dumneavoastră personal pentru că ați fost prezent la foarte multe din evenimentele noastre. Discuțiile au fost întotdeauna foarte bune și uh, Um, am fost de aceeași opinie în legătură cu foarte multe aspecte, sinergiile care trebuie să se creeze și uh, parteneriatele. Mulțumesc încă o dată și felicitări! Da. Ce ați făcut, domnule ministru? Spune președintele, toată lumea este atât de amabilă cu dumneavoastră. Bun, poate că asta nu este și situația în Danemarca. Dacă veți răspunde în daneză, vă dau 3 minute și jumătate. Dacă răspundeți în engleză, cred că vom putea continua și după ce depășim ora 6 și jumătate. Bun, voi continua în engleză. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile făcute și pentru cuvintele amabile. A fost o foarte bună experiență să colaborez cu această comisie și eu am sentimentul că suntem pe aceeași lungime de undă Sigur că trebuie să existe și o atitudine de compromis între diversele instituții, dar eu cred că noi ne-am mișcat în direcția cea bună și cred că și uh, Comisia dumneavoastră va continua să joace un rol uh, constructiv și în cadrul următoarei președinții în acest dosar care este foarte important. Și aveți dreptate, domnule Eiler, când a vorbit despre compromis, sigur că a fost un compromis între statele membre și uh, a fost destul de greu de atins, dar oricum, este important să progresăm pentru ca până la urmă compromisul final să se atingă și între instituții. Și o parte dintre dumneavoastră s-au referit la aspecte bugetare din diverse puncte de vedere. Uh, nu suntem încă la 1 iulie, încă suntem la președinție și uh, încercăm să ținem seama de doleanțele fiecăruia. Dar uh, probabil că nu va fi o surpriză dacă vă spun că Danemarca, care are un nivel de, uh, al fondurilor de, afectate cercetării de peste 3% din uh, PIB, într-un fel se află deasupra sumei pe care o discutăm noi. În orice caz, se poate stimula crearea de locuri de muncă și de se poate promova cercetarea și inovarea. Iar noi ne-am dorit să punem Europa la treabă, am dorit să investim în viitorul nostru, astfel încât să putem să ne sporim competitivitatea, să stimulăm crearea de locuri de muncă și asta, bineînțeles, că se bazează pe cercetare și inovație, dar pe, și pe o fin- finanțare corespunzătoare. Și Cred că trebuie să recunoaștem că există convingeri ferme în legătură cu ceea ce trebuie să însemne o arie europeană de cercetare. Am și efectuat studii în colaborare cu statele membre și cred că mesajul a fost uh, că trebuie să progresăm pe această cale. Întrebarea este cum să o facem și uh, sigur că trebuie să vedem și cum ne descurcăm pe plan național. Și în acest punct de vedere putem face foarte multe, uh, putem să ne deschidem spre alte state, putem colabora nu doar prin programele comune, ci și pe o bază generală și asta va putea să contribuie la crearea unei zone de cercetare europeană adevărată. Vreau să spun că mai mare colaborare în cercetare, infrastructură, facilități comune este foarte importantă, pentru că în felul acesta aria comună de cercetare va putea să însemne un pas înainte. Și cred că va trebui să continuăm pe această cale. În ce privește întrebarea domnului Johansson în legătură cu extinderea participării, cred că trebuie să spunem că discuția s-a axat pe relația față de politica de coeziune și sunt foarte mulțumit să spun că încă de la prima reuniune a Consiliului am subliniat ideea că există obiective în cadrul fondurilor de coeziune care sunt legate de cercetare și inovare și este important să avem în vedere acest lucru atunci când este vorba despre creare de excelență și extinderea participării. Dar aveți dreptate, bineînțeles, când afirmați că trebuie să facilităm și accesul întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul acestei politici de extindere a participării. Și am avut o discuție îndelungată și am inclus și un articol uh, 15a în ce privește mobilitatea cercetătorilor. Și ați vorbit despre cele uh, diversele provocări uh, există o preocupare atât la nivelul statelor membre, cât și din partea celor direct interesați în diversele discipline ale științei, ca științele umaniste să fie neglijate. Iar uh, proiectul nostru încearcă din acest punct de vedere să facă față provocărilor. Pentru că uh, științele sociale și științele umaniste trebuie să se regăsească în acest proiect și uh, unul din argumentele noastre a fost că trebuie în pachetul orizontal să avem uh, prevedere în acest sens, inclusiv în ce privește interdisciplinaritatea, pentru a face față provocărilor globale pe plan transfrontalier. Și eu cred că în pachetul orizontal putem introduce uh, aceste idei ca și egalitatea de gen. Iar în ce privește CCI-urile, am avut și uh, aici o discuție. Au existat puncte de vedere diferite, dar eu cred că aspectele depind și de buget. Și eu sunt sigur că vom reveni asupra acestor aspecte. Iar în ce privește dialogul în știință și acesta este un subiect foarte important și mă bucur că am reușit să-l introducem pe agenda în timpul președinției noastre, pentru că eu cred că ceea ce putem vedea în clipa de față este că provocările pe plan global care le-am și introdus în cei trei piloni ai programului de cercetare, nu pot fi rezolvați fără un dialog între oamenii de știință, între părțile direct interesate, între cetățeni și politicieni, pentru că toate soluțiile, indiferent cât de uh, strict legate ar fi de cercetarea din laboratoare, nu vor avea succes dacă nu vor putea fi implementate pentru că cetățenii nu acceptă soluțiile pe care le propun. De aceea, dialogul uh, în domeniul științei este absolut necesar dacă noi dorim să facem față provocărilor globale. Mulțumesc foarte mult și sper că. Da, mă iertați, doamna Carvalho. Am apreciat eforturile dumneavoastră, inclusiv în cadrul dezbaterii și am putut să ne bazăm pe activitatea desfășurată de dumneavoastră și, uh, de asemenea, uh, pe toate vocile din partea Parlamentului European. Și m-am bucurat că am putut să particip uh, la evenimentele pe care dumneavoastră le-ați organizat în timpul președinției noastre. Deci eu sper că noi vom putea să continuăm colaborarea noastră strânsă între Consiliu și Parlament și Comisia dumneavoastră uh, și uh, fiți sigur că uh, veți avea un program cadru, inclusiv pentru orizontul 2020, uh, în programul cadru 7. Mulțumesc, domnule ministru, spune președintele. Sunt sigur că vorbesc în numele întregii comisii când spun că a fost o mare plăcere să colaborăm cu dumneavoastră în ultimele șase luni. Mulțumesc încă o dată. So my semifinal announcement is... Un anunț final. Uh, colegul nostru uh, ne va părăsi uh, după ce a lucrat 8 ani în cadrul secretariatului. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră îl cunosc pe Gai foarte bine, am avut o colaborare foarte strânsă, mai ales în domeniul cercetării în ultimii opt ani, așa că cred că ar trebui să îi mulțumim sincer pentru activitatea desfășurată și să îi dorim toate cele bune din partea comisiei noastre și să-l aplaudăm. Și încă un anunț final, următoarea întâlnire va avea loc pe 11 iulie la ora 9 dimineața. Mulțumesc pentru astăzi și o seară plăcută!